Dear colleagues, uh, please take... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Cred că suntem deja în întârziere cu 10 minute, deci vă rog să luați loc pentru a începe reuniunea. Primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Is adopted the point two of the agenda on the coordinator. Ordinea de zi este adoptată. Punctul 2 de pe ordinea de zi, recomandările coordonatorilor conform uh, articolului 205 uh, vor fi prezentate pentru aprobare mâine dimineața la începutul reuniunii Comisiei la un nou punct 17 privind un schimb de opinii privind uh, cu președinția Consiliului privind activitatea președinției Amber Light va fi adăugată pe ordinea de zi de mâine. Dacă nu există obiecții, ordinea de zi vor, este adoptată astfel modificată. Din punctul de vedere al uh, profilului lingvistic, din păcate, daneza, letona, irlandeza și croata um, nu există nici astăzi, nici mâine și nici malteza mâine între 15 și 18.30. Deci, dragi colegi, dacă v-ați așezat cu toții și dacă raportarea noastră, uh, Laura, este prezentă, da, e aici, și domnul comisar este prezent, deci putem începe. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la această audieră privind uh, situația drepturilor fundamentale din Uniunea Europeană. Cei care nu, nu sunt de mult timp alături de noi, uh, cred că va fi interesant să afle despre această tradiție a Comisiei uh, Libe, prin care încercăm să vedem în ce situație ne aflăm în legătură cu această temă atât de dificilă. Este foarte dificil însă să cuantificăm această situație și este important să încercăm să măsurăm, să cuantificăm care este situația uh, celor mai importante subiecte numim printr-un sistem rotativ un raportor în mod regulat <coughs> pentru această temă importantă. Astăzi, Laura Ferrara din partea grupului politic FTD este prezentă, deci este o plăcere să vă spun bun venit la această audiere. Mă bucură faptul să văd că primul vicepreședinte al Comisiei Europene, domnul Timmermans, este alături de noi. Este pentru prima dată când participă la asemenea audiere în calitate de vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru respectarea drepturilor omului, deci un bun venit din partea mea, Franț. Aș dori să vă atrag atenția că reuniunea noastră de astăzi este transmisă pe internet. Coordonatorii LIBE au convenit asupra unei liste de vorbitori deja. Nu avem foarte mult uh, timp la dispoziție deci nu aș dori să mă lungesc prea mult cu introducerea mea. Aș dori să-i dau direct cuvântul uh, Laurei Ferrara, care a fost numită raportor pentru acest dosar important. Dumnezeu, cred că ne va prezenta în rezumat raportul său. Deci, îți dau cuvântul pentru a ne prezenta raportul tău privind situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Președinte, Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua! Mulțumesc, estimabililor oaspeți, pentru prezență și pentru toate contribuțiile pe care le vor aduce astăzi la dezbaterea pe o temă foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Protecția recunoscută a drepturilor fundamentale pe teritoriul UE. Acum aș vrea să vă reamintesc uh, o parte a ceea ce spunea domnul Stefano Rodotos, și anume că Potrivit Cartei Drepturilor Fundamentale, avem o întreagă listă de uh, drepturi care sunt uh, protejate, dar dacă ne uităm din perspectiva protejării drepturilor, ne dăm seama că există și zone de umbră în Europa și uh, o Europa care suferă din cauza că totul are valoare mercantilă, din cauza că totul se reduce la profit și uităm uh, valorile morale. Uniunea Europeană totuși ar trebui să ofere o plus valoare tuturor celor care suferă, pentru că drepturile lor nu sunt respectate și se simt mereu în poziția de victimă și de uh, uh, persoane sacrificate. Europa trebuie să fie o Europa a popoarelor și tocmai în această optică a fost gândită Carta Drepturilor Fundamentale, gândindu-ne că spațiul economic și european și moneda unică nu erau suficiente pentru a acorda Uniunii legitimitatea care era la baza propriei sale existențe. A trece de la Europa pietrelor, la Europa drepturilor este indispensabil și, din fericire, acest pas uh, este pe punctul de a fi făcut, pentru că punem în centrul activităților și a intereselor Uniune omul, cetățeanul. Știind că calitatea vieții acestei ființe umane, la un anumit moment dat, este etalonul pe care trebuie să-l folosim pentru a evalua situația drepturilor oamenilor. Odată ce aceste drepturi au fost recunoscute în mod oficial, acum trebuie să ducem lupta pentru a permite eficacitatea acestor drepturi și respectarea lor. Documente de la ONG-uri, de la cetățeni, precum și hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții Europene de Justiție, ne arată de nenumărate rânduri că drepturile omului sunt subordonate distribuirii resurselor disponibile și uh, valorii mercantile a tuturor bunurilor. Distribuirea um, um, medicamentelor, faptul că foarte mulți oameni nu mai au acces la uh, medicamente, se închid foarte multe spitale și farmacii mici copii, se nasc deja suferind de cancer sau alte afecțiuni grave din cauza poluării sau din cauza faptului că trăiesc lângă niște gropi de gunoi. Faptul că există atât de multe probleme din cauza nerespectării egalității de gen, din cauza conflictului de interese, din cauza nerespectării drepturilor la exprimare. Acestea sunt doar câteva dintre exemplele care ne arată că bătălia pentru libertate este egală cu bătălia pentru demnitate. Coincidența între recunoașterea oficială și recunoașterea de fapt a drepturilor fundamentale este provocarea cea mai uriașă pentru Uniunea Europeană și noi trebuie să facem așa fel încât să fim învingători. Altfel, frontierele care au dispărut dintre statele membre Uh, să, vor fi uh, din nou uh, reale, pentru că oamenii, ca să supraviețuiască, vor fi obligați să se mute. Noi ne adresăm tuturor liderilor politici, tuturor reprezentanților societății civile, pentru că trebuie să luptăm cu toții pentru protecția drepturilor fundamentale. Mă, vreau să mulțumesc invitațiilor de astăzi pentru că să discutăm despre noi forme de uh, Uh, aplicarea acestor drepturi și noi forme de protecție. Și le mulțumesc anticipat pentru contribuția și sprijinul dumnealor. Thank you very much, Laura, and thank you for uh, being brief and. Îți mulțumesc, Laura, pentru că ai fost atât de uh, succintă și eficace. Um, um, și acum o să dau cuvântul uh, invitaților fiecare pentru câteva minute, după care vom avea o dezbatere la care vor participa și membrii comisiei noastre. În primul panel vom discuta guvernanța în acest domeniu. Primul vorbitor este domnul Timmermans, care ne va spune câteva cuvinte despre relațiile interinstituționale, statul de drept și carta uh, Convenția privind uh, drepturile omului. Știm că trebuie să uh, ne părăsești până la 15.45, deci după intervenția ta vom avea o primă rundă de întrebări și răspunsuri și îți dau cuvântul, Franț. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la, această, la acest eveniment deosebit de important care ne permite să analizăm îndeaproape situația drepturilor omului în Uniunea Europeană, mi-ați uh, cerut să spun câteva lucruri despre situația drepturilor omului și primul lucru la care mă gândesc este uh, situația comunității evreiești din Europa, care, unii, a căror membri, unii dintre ei se gândesc să părăsească Uniunea Europeană. Uh, mă gândesc la fetele musulmane care se gândesc, care Um, consideră că poate ar trebui să renunțe la baticul pe care îl poartă în mod uh, tradițional. Mă gândesc la intoleranța tot mai mare din Europa, la o lipsă de înțelegere tot mai mare între comunități. Din păcate, aceasta este imaginea Europei de astăzi și cred că avem o obligație istorică să revenim la originile integrării europene, care nu au nimic de a face cu piața unică, cu Uniunea Economică și Monetară, ci, um, ci uh, de a stabili pace în Europa. Ideea din spatele integrării europene nu a fost uh, crearea unei piețe unice. Piața unică este un instrument, unul din instrumentele care permite coexistența pașnică a atâtor uh, grupuri etnice în Europa. Tocmai de aceea, drepturile fundamentale nu sunt un uh, aspect secundar, uh, ci reprezintă esența integrării europene. Și ce, care va fi abordarea noastră pentru următorii ani, pentru a crea un mediu mai bun din acest punct de vedere, pentru a permite apariția unei uh, toleranțe inclusive va fi deosebit de important. Am făcut uh, greșeli în, uh, în trecut, punând pe picior de egalitate toleranța cu multicult, uh, multiculturalismul. Am considerat că doar o societate seculară laică poate oferi siguranță tuturor. Ei bine, se pare că trebuie să creăm o situație în care uh, să ne, să ne împăcăm cu toți, indiferent de diferențele între noi, să convenim asupra aspectelor fundamentale care țin de drepturile fundamentale și de statul de drept. Societatea europeană poate exista doar pe tripodul uh, format din democrație, respectarea statului de drept și respectarea completă a drepturilor omului. Niciunul dintre aceste elemente nu pot fi, uh, nu pot coexista fără celelalte, nu, prin, uh, de, prin statul de drept nu poți limita aplicarea, punerea în vigoare a democrației și niciunul dintre aceste uh, elemente nu pot fi folosite pentru a submina statul de drept. Deci avem nevoie de toate cele trei puncte. Este important să ne asigurăm că este respectată Carta privind drepturile omului, care face parte din tratatele de funcționare ale Uniunii Europene. Trebuie să punem accentul pe drepturile omului în toate activitățile instituțiilor europene, atât la nivelul uh, european, Parlamentul European, Consiliul și Comisia și Curtea Europeană de Justiție, dar și la un nivel mai larg al instituțiilor europene și în, în acest context aș dori să salut munca excelentă a Consiliului Europei, o instituție uh, înrudită uh, cu noi, cu care cred că ar trebui să colaborăm mai îndeaproape pentru a putea aborda împreună aceleași, uh, pe aceleași teme. OSCE are un rol uh, important și uh, diferite alte organizații din partea uh, ONU, pe lângă alte nenumărate organiz- organizații non-guvernamentale care au un uh, rol important. Ar trebui să analizăm măsurile noastre politice și legislative pentru a ne asigura că le sunt conforme cu Carta pentru, uh, privind drepturile omului, uh, trebuie să ținem cont de o metodologie specifică în evaluările de impact pe care le redactăm și cred că exemplul Comisiei Europene poate fi urmat și de alte instituții. Sunt convins de asemenea că atât Parlamentul European cât și Consiliul pot uh, împărtăși această abordare și să își uh, redacteze, să efectueze prin propriile evaluări de impact și este un punct asupra căruia vom reveni în momentul în care vom discuta despre reînnoirea acordurilor instituționale pentru o mai bună legiferare. Și statele membre au un rol foarte important. În luna mai, Comisia Europeană va publica raportul privind punerea în aplicare a cartei uh, privind drepturile fundamentale vom uh, prezenta cazurile relevante fa- față de drepturile omului, comis, uh, procedurile de, încăl- de încălcare a tratatelor lansate de Comisia Europeană împotriva statelor membre fa- față, pentru nerespectarea drepturilor omului și men- menționez, de exemplu, un caz recent privind uh, discriminarea împotriva copiilor, elevilor rom în uh, școli. Uh, În mod tradițional, drepturile fundamentale există pentru a proteja un individ în fața statelor, dar situația uh, societății europene a devenit atât de complexă încât și relațiile între persoane individuale au devenit uh, relevante din acest punct de vedere sunt uh, un uh, susținător al aderării Uniunii Europene la uh, Carta pentru Drepturile Fundamentale. Știm că nu este un proces uh, deosebit de ușor, însă vom încerca să găsim soluțiile necesare pentru a răspunde punctelor uh, listate în sentința Curții Europene de, de Justiție, astfel încât să putem respecta calendarul de a adera la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. După cum am spus deja în ședința plenară din luna februarie, um, mă gândesc la posibilitățile pe care le avem pentru a ne respecta uh, valorile. Nu știu dacă este momentul de a spune cetățenilor noștri că avem nevoie de un nou mecanism de monitorizare. Cred că, în primul rând, ar trebui să folosim la maxim mecanismele de care dispunem. Trebuie să putem interveni în situații de criză privind drepturile omului și statul de drept. Așa doresc să funcționeze programul cadru al Comisiei Europene pentru statul de drept. Trebuie să facem mai multe înainte de a recurge la ceea ce se numește opțiunea nucleară, recurgerea la articolul 7 din uh, tratat. M-am referit la ceilalți actori și aș dori să reiterez importanța Consiliului uh, Europei, uh, Comisiei de la Veneția, a mai multor ONG-uri din societatea civilă și aș dori să vă anunț că colocviul anual privind situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană va avea loc între 1 și 2 octombrie acest an. Tema va fi toleranța și respectul, prevenirea și combaterea uh, antisemitismului și antiislamismului în Europa. Cred Cred că dacă ne referim la retorica antisemită și antimusulmană, recun- recunoaștem aceleași, uh, uh, aceleași uh, modele, pentru că se recurge la aceleași uh, argumente, indiferent de discurs antisemit, anti-țigani, uh, antimusulmani, uh, chiar și în cazul retoricii folosite împotriva femeilor, de exemplu, putem recunoaște aceleași puncte. Este vorba de o conferință organizată la un nivel înalt și sper că la ea vor uh, putea participa organizații implicate în această muncă la fața locului, Consiliul Europei, dar și membrii Parlamentului European angajați în combaterea rasismului. Cred că este necesar să găsim rezultate concrete care să demonstreze electoratului că îmbunătățim situația drepturilor fundamentale, a drepturilor omului în Uniunea Europeană în general. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule prim vicepreședinte, pentru că ați fost atât de succint din nou și pentru că ne-ați oferit câteva detalii. Am spus de la bun început că raportul uh, doamnei uh, Laura Ferrara se ocupă de câteva domenii foarte dificile, corupție, imigrație și așa mai departe. Dumneavoastră ne-ați oferit câteva detalii despre modul în care Comisia Europeană va măsura toți acești uh, indicatori, de exemplu, punerea în aplicare a, a cartei, aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și așa mai departe. și uh, secretariatul întotdeauna îmi ghicește viitoarele cuvinte. După cum am spus, trebuie să plecați la ora 15.45. Drept urmare, o să dau cuvântul uh, raportorilor și raportorilor din umbră pentru câteva întrebări uh, subținte și pertinente. Deci voi începe cu tine, Laura, după care vom Vom da cuvântul pe rând raportorilor din umbra. Deci, Laura Ferrara este prima, după care vom trece la raportorii din umbră din partea PP-ului primului. Mulțumesc! Mai întâi vreau să vă mulțumesc frumos pentru tot ceea ce a spus dumneavoastră. Este de la sine înțeles că mă rămân multe de făcut și trebuie să îmbunătățim și sistemul de evaluare, de monitorizare. <clears throat> trebuie să mergem dincolo de înțelegerea de la Copenhaga, astfel încât uh, statele membre să continue să fie supravegheate din perspectiva respectării drepturilor fundamentale, pentru că există nenumărate cazuri de încălcare a drepturilor uh, fundamentale. În raport, în proiectul de raport, prima parte este consacrată chestiunilor instituționale. Și eu mi-aș fi dorit să existe o adevărată strategie internă, un ciclu politic anual în care să fie implicate toate instituțiile europene și rezultatul să fie acest raport uh, anual despre care dumneavoastră ați vorbit. Implicarea societății civile mi se pare de asemenea foarte importantă și pentru noi, Parlamentul European, dar în general pentru toate instituțiile europene. În metodologia adoptată, um, noi am hotărât să trimitem un chestionar către toate ONG-urile active pe plan european în domeniul uh, drepturilor uh, omului și am publicat uh, raportul astfel încât să putem să primim din partea tuturor cetățenilor uh, Uh, sugestii sau reclamații sau exemple de cazuri concrete de încălcare a drepturilor fundamentale. <clears throat> Încă o dată, repet, pentru noi, implicarea societății civile în acest forum anual este indispensabilă. Vreau să fac uh, de asemenea trimitere la o bază de dată în care noi vrem să colectăm semnalările, exemplele concrete este ceva similar cu ce face Agenția Drepturilor Fundamentale, dar ar fi bine dacă ar exista o corelare între această bază de date și um, tot ceea ce ține de uh, prevederile codului penal pentru aceste încălcări. Cred că așa am putea să planificăm mai bine niște planuri de acțiune. Deci, uh, aș vrea să știu domnule comisar, ce părere aveți despre toate aceste propuneri și inițiative. Vă mulțumesc! Mulțumim, Laura! Acum doamna Bozenbach din partea PPE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să o felicit pe doamna raportor, pe doamna Ferrara, care ne-a trimis un proiect de raport de o foarte bună calitate și domnul vicepreședinte Timmermans um, ne-a permis să vedem că există deja uh, niște convergențe de idei. Avem nevoie de aceste piste comune pe care să le uh, împărtășească toate grupurile politice. Noi suntem gata să colaborăm, să propunem amendamente, astfel încât să putem să explicăm foarte bine care sunt principiile fundamentale care stau la baza muncii noastre și că, bineînțeles, trebuie să ținem cont și de principiul subsidiarității. Este motivul pentru care vreau să știu ce părere are domnul um, vicepreședinte Timmermans. Mai precis, credeți că trebuie să punem accentul pe exact aceleași aspecte precum cele pe care le ales doamna raportor? Mă refer aici mai ales la um, faptul că au sosit din ce în ce mai mulți imigranți mai ales în anumite țări membre și în aceste țări uh, care au întâmpinat dificultăți în a se ocupa de acești imigranți, au existat încălcări clare a drepturilor omului, a drepturilor minorilor neînsoțiți, dar și a altor categorii de uh, imigranți și știu că avem doar niște uh, cifre nu neapărat precise, situația este diferită față de anii precedenți, că nu a existat un flux uh, de imigranți atât de mare. Deci, cum trebuie să ne ocupăm de aceste chestiuni? Pentru că, evident, am avut un uh, flux de imigranți mult uh, mai mare, neașteptat de mare. Știm că există încălcări a drepturilor fundamentale, inclusiv în domeniul uh, muncii și așa mai departe, dar să ținem cont și de situația uh, țărilor care au trebuit să facă față acestor uh, um, fluxuri de migranți. Și mă întreb ce răspuns putem să aducem noi în contextul competențelor noastre instituționale. Mulțumesc, domnul Niedermider, acum din partea uh, socialiștilor și democraților. Vă mulțumesc, doamna Ferrara. Este foarte bun raportul dumneavoastră, este un bun punct de plecare. Acum vreau să adresez câteva întrebări. Mai întâi, dacă îmi dați voie, dumneavoastră, domnule Timmermans. Ați menționat și de dumneavoastră că în multe state membre une, UE, drepturile fundamentale le lasă de dorit. Dar cum va face Comisia ca să se asigure că statele membre respectă valorile fundamentale consfințite de articolul 2 din uh, tratatele UE? A doua întrebare. Când se va organiza prima dezbatere la Consiliu pe această temă? Cum va arăta ea și care va fi urmarea concretă a unei asemenea dezbateri? Și a treia întrebare. Comisia vrea să se bazeze pe sursele posibile, disponibile, existente la Agenția pentru Drepturile Fundamentale și la Consiliul um, Europei. Dar la ce alte resurse veți face apel pentru a vă ocupa cât mai bine de respectarea drepturilor fundamentale? Veți cere și colaborarea unor ONG-uri bine cunoscute, cu experiență, precum uh, Amnesty International și Human Rights Watch? Deseori, la Parlament se vorbește despre situația romilor, care suferă din cauza discriminării mm, în ce privește accesul la locuințe, la educație, la sănătate și uh, noi ne întrebăm iar și iar ce putem să facem pentru a pune capăt excluziunii mm, țiganilor și a populației rome și discriminării pe care trebuie să o suporte. Degeaba avem texte legislative dacă ele nu sunt aplicate, pe teren nu se schimbă nimic. Și atunci ce va face Comisia? Credeți că acele directive care ar fi trebuit să îmbunătățească calitatea vieții uh, ar putea să fie mai bine aplicate? Președintele, trebuie să fim cinstiți și să recunoaștem că Comisia a făcut foarte multe lucruri pentru a îmbunătăți nivelul de implementare. Doamna Stimans, acum de la ICR. Uh, thank you very much. And hello. I would just like to... Mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Aș dori să fac câteva comentarii pe acest raport. E unul foarte interesant. Dar am o întrebare. Eu sunt membru în Comisia Libe și în ceea ce privește Convenția Drepturilor uh, Persoanelor cu Disabilități, știu că în Uniunea Europeană avem un cadru de referință pentru această convenție ONU. Dar aș fi vrut să știu care este poziția Comisiei în ceea ce privește gradul de acces pe care îl pot avea uh, persoanele cu disabilități. Știu că s-au făcut anumite promisiuni acum câțiva ani de zile în acest sens și mă întreb ce monitorizare există în momentul de față față de acest subiect. Președintele, mulțumesc din partea ALDE lui Michel. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule vicepreședinte, Europa trebuie să găsească răspunsuri față de provocările cu care ne confruntăm. Și am găsit răspunsuri. Uniunea bancară, energetică, semestrul european, planul Juncker, <coughs> agenda de lucru, foarte bine și frumos. Dar, domnule președinte, ce înseamnă aceste inițiative dacă până la urmă urmei temelia societății noastre este pusă în pericol? Baza, valorile cele mai fundamentale au de suferit. Sincer, eu nu sunt neapărat un pesimist, dar constat că în societățile noastre europene se pierd anumite repere și încălcările care există în anumite state membre, și aici aș vrea să vă atrag atenția, încălcările care există în anumite state membre se repetă și aș dori să spun că în toate nu există niciun stat membru care să uh, nu fie uh, pus sub semnul întrebării. Există în continuare încălcări ale valorilor și textelor noastre europene. Dar, evident, gradul de încălcare este diferit de la un stat la altul. Uniunea e mereu foarte rapidă când dorește să denunțe încălcări ce sunt comise în afara teritoriului european, dar ar trebui să aibă aceeași promptitudine și rapiditate când e vorba de încălcări pe teritoriul nostru. Așa că dacă vrem să menținem, de fapt, acea temelie a valorilor noastre, care reprezintă, de fapt, sufletul societății noastre, ar trebui să acționăm. Și mă surprins ceea ce ați spus dumneavoastră. Eu am mare stimă pentru dumneavoastră, așa că vă rog să nu considerați acest lucru ca pe o critică. Dar, în momentul în care prezentați oarecare flexibilitate în conceptul însuși de laicitate. Eu cred că laicitatea este una și indivizibilă, unică, un întreg. Nu putem avea laicitate cu geometrie variabilă, mai multă laicitate, mai puțină laicitate. Dar, din eh, prezentarea dumneavoastră, părea să spuneți, dar poate mă înșel eu, că, da, evident, laicitatea ar putea să fie diferită în funcție de unii și de alții. Nu. A, dacă văd că dați din cap că nu, poate v-am înțeles o greșit, dar ați avea ocazia să rectificați și să mă asigurați pe acest punct. Eu cred că astăzi Europa trebuie să îndeplinească un dublu rol. Mai întâi, trebuie să devină un fel de apărător al tuturor valorilor față de atitudini retrograde și, în acest sens, trebuie să fie la înălțimea valorilor sale, să aibă ambiții la înălțimea lor și, în al doilea rând, trebuie să mai îndeplinească și un alt rol la nivel internațional și să atragă atenția asupra situației din acele state în care nu există democrație, dar nu va fi credibilă decât dacă aceste drepturi vor fi respectate și în interior. Evident, eu sunt de acord cu dumneavoastră, la nivel politic e nevoie de o intervenție, dar Știm că e nevoie și de o intervenție mai structurată, mai uh, precisă și asta printr-o evaluare transparentă a ceea ce s-a făcut deja, a situației democrației. Și am propus la un moment dat să facem un fel de analiză țară cu țară. Știu că asta șochează multă lume, dar o analiză țară cu țară, stat membru cu stat membru, pentru a vedea cum anume se respectă Carta Drepturilor Fundamentale în fiecare stat membru. Și am avut la un moment dat impresia că noastră nu erați neapărat favorabil, pentru că asta ar putea să pună probleme instituționale. Sincer, n-am înțeles de ce. Pentru că dacă e să luăm țara mea, spre exemplu, Belgia, Belgia contravine unui anumit număr de principii și valori care sunt înscrise în cartă. Și am prezentat acest lucru în momentul în care am fost eu raportor. Acum nu ne apucăm să aruncăm cu piatra sau să arătăm cu degetul, nu ci trebuie să ne asigurăm în cadrul instituțiilor noastre că uh, situația se ameliorează și noastră reprezentați o astfel de instituție. Vă spun sincer și nu vreau să vă flatez, am stimă și respect și încredere în munca dumneavoastră și cu siguranță veți, uh, veți putea interveni și putea asigura pe acest punct. Dar cred că ar fi bine să analizăm situația stat membru cu stat membru pentru a vedea cum anume sunt respectate drepturile fundamentale în fiecare țară. E nevoie de un mecanism, de o garanție care să ne permită să stăvilim acele tendințe care se manifestează anumite politici naționale. Și eu cred că statutul dumneavoastră, poziția dumneavoastră, valorile pe care le apărați ne vor permite să angajăm un astfel de progres în statele membre. Și întrebarea mea e foarte simplă, domnule vicepreședinte. Eu aveam senzația că nu erați neapărat entuziasmat la gândul să faceți o astfel de evaluare țară cu țară și eu aș vrea să știu de ce. Sincer, de ce? Puteți să-mi explicați cum anume veți reuși să structurați ansamblul proiectului de analiză, dialog, sancțiuni într-un cadru imparțial, fără intervenție politică? Dacă nu uh, instaurați și un astfel de mecanism de supraveghere similar cu semestrul european. Și am să închei cu o frază care o să vă placă, o cita, un citat din Victor Hugo. care spunea că în momentul în care ordinea materială astfel stabilită nu se bizuie și pe valori morale bine determinate, e clar că nu există democrație. Și acum aș dori să vă întreb în încheiere de ce, mi-am, de ce ați dat dovadă de această reticență față de o analiză stat membru cu stat membru a situației democrației și a drepturilor omului. Eu când am făcut raportul meu am pus acest lucru în anexă și se pare că din punct de vedere instituțional e inacceptabil, dar am pus în anexă solicitarea de a avea o analiză țară cu țară. Pentru fiecare țară. Eu pot să vă demonstrez cu ușurință că fiecare stat membru contravine la un moment dat drept, cartei drepturilor fundamentale. Și evident nu putem tolera acest lucru, așa că noi contăm pe dumneavoastră ca situația să se schimbe. Thank you very much, Louis. I mean, uh, Președintele, mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău, dragi colegi. Uh, timpul ne presează. Știți că domnul Timmermans va trebui să ne părăsească la un moment dat, de aceea este foarte important și acest subiect și anume să construim o tradiție. Există această tradiție, diferiți raportori intervin Dumneavoastră ați fost unul dintre ei, diferiți colegi au avut un astfel de raport de inițiativă pe acest subiect. Însă ne putem bizui pe atitudinile și munca depusă de ceilalți raportori până în prezent pentru a vedea exact cum anume putem îmbunătăți acest raport și cum anume putem îmbunătăți situația în țările noastre nu vom reuși acum să ajungem la o concluzie finală pe aceste subiecte. Acum, Franț, vei avea ocazia să intervii și să clarifici anumite aspecte și să precizezi anumite puncte. Mai avem încă doi oratori care sunt raportori din umbră înscriși la cuvânt înainte de a cere domnului vicepreședinte să ia cuvântul din partea GUE, doamna Barbara Spinelli. Barbara, te rog, ești următoarea pe listă. Oh, pardon. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare scurtă pentru domnul vicepreședinte Timmermans. Mi s-a părut că ați spus că dumneavoastră Nu vedeați o legătură directă între piața unică, Uniunea Monetară și drepturile fundamentale și că problema era mai degrabă uh, una de natură istorică. Totul se explica prin relația pe care o avem noi cu istoria, cu imare. Eu am uh, ceva îndoiel în ce privește această lipsă de legătură între uh, drepturile fundamentale și în Economică și Monetară și mai ales uh, între criză și drepturile fundamentale. Și oricum istoria încă nu s-a încheiat. O trăim zi de zi. Pentru că efectele asupra drepturilor fundamentale au fost foarte, foarte puternice. Practic, drepturile s-au restrâns din cauza felului în care s-a gestionat criza. Și vreau să știu ce părere aveți dumneavoastră și mai ales ce credeți despre răspunsul comisarului Katainen la o întrebare pe care i-au adresat deputate de la Siriza asupra acestor efecte pe care le-a avut criza asupra drepturilor fundamentale. Răspunsul său a fost următorul. Uh, compactul fiscal este un acord interguvernamental și atunci legea europeană nu se mai aplică cât timp se aplică acest memorandum. În rest, eu sunt complet de acord cu ce a spus colegul lui Michel. Ar fi bine să existe o analiză țară cu țară. Mi se pare de-a dreptul indispensabil. Și aceasta este și dilema de la Copenhaga. Noi punem niște condiții foarte precise pentru toate țările care doresc să adere, dar odată ce au intrat în Uniunea Europeană, nu le mai spune nimeni nimic acestor țări. Mulțumesc. Thank you, Barbara. And finally for this round. Mulțumesc, Barbara, și în final, din partea verzilor. La Lunacek domnule președinte. Vreau să o felicit pe doamna Ferrara pentru acest raport foarte bun. Vom colabora pentru a l îmbunătăți și mai mult și cred că va fi un amendament din partea noastră eventual poate și din partea altor grupuri politice în ceea ce privește discriminarea pe criteriu de vârstă. Însă, acum Mă adresez dumneavoastră, domnule vicepreședinte Timmermans. Vreau să vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră foarte clare referitoare la faptul că drepturile uh, omului și drepturile fundamentale sunt uh, miezul Uniunii Europene, uh, mai în centru decât economia și partea financiară. Apoi, dumneavoastră ați spus că nu prea vă doriți neapărat un nou mecanism și să utilizăm ceea ce avem pentru a monitoriza situația. Problema este că în momentul în care discutăm despre încălcări ale unor valori fundamentale în Uniunea Europeană și nu avem legislație, în timp ce toate celelalte aspecte sunt legiferate, atunci e clar că nu avem mecanismele uh, pertinente. Și, așa cum spunea din aur și domnul Michel și așa cum spuneau și alți colegi care au fost raportori, avem nevoie de una, o raportare țară cu țară. Și subliniez asta încă o dată și asta din două motive. Mai întâi, pentru că vom fi mai credibili față de țările terțe din afara Uniunii Europene, în momentul în care discutăm despre politică de vecinătate și așa mai departe, în momentul în care noi reușim în mod eficient să reparăm neajunsurile pe care le avem în interior, fiecare în țara sa. Al doilea motiv este că vom reuși să punem capăt acestui, acestei impresii care există în anumite state membre că sunt criticați de Parlament, că sunt criticați de Comisie și că de fapt e din, totul e din vina Bruxelului și că de acolo vin toate relele. Nu, pentru că există această tendință în anumite state membre, o tendință spre renaționalizare, ceea ce merge împotriva proiectului european. Așa că noi trebuie să putem discuta cu anumite organizații, cum ar fi, spre exemplu, OCDE, să ne inspirăm din metodele lor în domeniul uh, proiectelor de dezvoltare pentru a vedea exact cum putem face o astfel de evaluare uh, Comisia împreună cu statele membre în Uniunea Europeană pe acest subiect. Și astfel o să diminuăm această frustrare referitoare la Bruxelles, care vine și critică doar. Așa că eu aș aprecia foarte mult din partea dumneavoastră și văd că nu sunt singura și doamna Spinelli a spus acest lucru, dacă ați putea considera că avem nevoie de un astfel de exercițiu de analiză în mod repetat. Apoi, Dumneavoastră ați spus că vom avea un colocviu anual la începutul lunii octombrie și că se va pune accentul pe toleranță și respect uh, și lupta împotriva antisemitismului și uh, oricărei forme de discriminare. Și ați spus pe bună dreptate că totul a devenit un fel de încălcarea unor drepturi fundamentale și că uh, aceste drepturi, deci categoriile vizate sunt uh, echivalente. Acum, aș dori să știu, veți conlucra și cu acei reprezentanți ai societății civile care discută, care lucrează cu comunitățile Roma, cu femeile care au uh, dificultăți și așa mai departe. Sau vă veți concentra doar pe chestiuni de gen sau... Și am mai avut o ședință și am spus că am fost uh, raportor în ceea ce privește lupta împotriva homofobiei aici, în Parlamentul European anul trecut. Știm ce, ce s-a întâmplat în anumite state membre, așa că avem nevoie de o strategie asemănătoare cu cea pe care o avem în ceea ce privește persoanele cu dizabilități, în ceea ce privește comunitatea Roma. Eu știu că la comisie există oameni care sunt favorabili acestei idei, așa că aș vrea să știu din partea dumneavoastră ce angajament aveți în acest sens. Pentru că și aici ne confruntăm cu discriminare pe motive de orientare sexuală sau identitate sexuală în Uniunea Europeană, așa că ai nevoie de o strategie în acest sens. Um, so straight to you, Vă mulțumesc. Vă dau cuvântul, domnule vicepreședinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să răspund în mod adecvat tuturor întrebărilor care mi-au fost adresate în puținul timp pe care îl mai am la dispoziție. Doamnei Ferrara, în primul rând, eu sunt uh, convins că trebuie să implicăm societatea civilă în toate aceste dezbateri. Nu trebuie să fie o dezbatere doar între politicieni sau între experți. Mie mi se pare că există o lipsă de dialog în general în societatea noastră, parțial din alte motive. În uh, societatea modernă europeană, dialogul înseamnă eu vorbesc și tu mă asculti uh, sau când eu vorbesc uh, nu, nimeni nu mă ascultă, deci trebuie să redescoperim frumusețea de a asculta părerile celorlalți în Europa, mi se pare că această frumusețe a dialogului a fost pierdută pentru că dacă eu vorbesc acum și nimeni nu mă ascultă, poate data viitoare voi vorbi pe un ton mai uh, răspicat, însă acest lucru nu înseamnă că voi fi ascultat. Și cred că este important una, o asemenea, important o asemenea instituție ca Parlamentul European să asculte părerile tuturor uh, actorilor implicați. Agenția pentru Drepturile Fundamentale cred că uh, a lucrat foarte bine, ne-a pus la dispoziție rezultate pe care le putem folosi foarte mult, atât noi, Comisia Europeană, cât și Parlamentul European, cât și Consiliul. Nu cred că un tabel de bord privind justiția, primii justiția legat de semestrul european ar putea fi um, fi pus în aplicare în această situație. V-ați uh, referit la situația dreptului penal, dacă există informații privind uh, dreptul penal în statele membre sau uh, putem să ne bazăm pe informațiile pe care le prim, să putem să le primim de la Consiliul Europei, informații numeroase disponibile de altfel. Doamna Vozenberg, v-ați referit la migrația eu cred că una din cele mai mari provocări cu care se confruntă societatea europeană este cum răspunde uh, migrației, atât în interiorul, uh, migrația în interiorul Uniunii Europene, cât și din exterior înspre Uniunea Europeană. Nu aș dori să sun acum ca un istoric, însă uh, Europa timp de secole a experimentat uh, situația în care europenii au trebuit să-și uh, croiască o soartă altundeva și acum am devenit un continent destinație pentru foarte mulți oameni, însă nu întotdeauna ne-am adaptat acestei nouă situații din punct de vedere politic sau din punct de vedere uh, intelectual, mental sau moral. Și uh, în situația acută în care ne aflăm astăzi, înseamnă că uh, Uh, valorile europene se află sub o tensiune, sub o presiune mare din punctul de vedere al aplicărilor celor care vin de pe alte continente pe continentul european. Cred că dacă vom rezolva problema uh, imigrației prin uh, modificarea situației generale din Uniunea Europeană, astfel încât uh, Uniunea Europeană să nu mai fie o destinație de dorit, atunci am, am încălcat până la urmă uh, noi înșine drepturile omului. Deci cred că trebuie să ne revizuim politicile migraționale, trebuie să ne asigurăm că ne protejăm mai bine granițele externe, că creăm un mai bun viitor pentru oamenii în țările lor de origine și cred că Uniunea Europeană ar trebui să întețească eforturile în asistența pentru dezvoltare, în oferirea oportunităților necesare și unui viitor real uh, oamenilor în alte părți ale lumii, astfel încât aceștia să nu fie nevoiți să treacă prin riscul de a muri în, uh, înecați în Marea Mediterană pentru a ajunge în, pe parcursul încercării de a ajunge în Europa. Pentru că și noi, dacă ar trebui să alegem între a trăi pe străzile Alep, din Alep uh, și să murim acolo și uh, posibilitatea de a traversa Marea Mediterană, chiar dacă este o călătorie riscantă, cred că am riscat și noi această călătorie. Într-adevăr, avem probleme și cu drepturile minorităților, drepturile minorităților, avem problema dumpingului uh, social și, într-adevăr, există o legătură cu criza economică Există o legătură evidentă între situația drepturilor omului și criza economică, o legătură care eh, nu poate fi negată, însă voi reveni la această legătură răspunzând la o altă întrebare. Mai multe întrebări s-au referit la dialogul între statele membre privind situația drepturilor eh, fundamentale în statele membre. În momentul în care eram ministru de externe, am avut inițiativa în Consiliu de a cere discutarea în cadrul Consiliului în fiecare an a situației drepturilor fundamentale în toate statele membre. Este o inițiativă pe care am avut-o eu în calitate de ministru de externe în Consiliu și cred că acel, acela este uh, locul potrivit pentru asemenea inițiativă, pentru că Comisia Europeană nu poate impune asemenea inițiative statelor membre. Înțeleg argumentele unora care ne atrag atenția că deseori se atrage atenția doar asupra unor state membre și că ar trebui să avem abordare generală și uh, în trecut eu am recurs exact la aceste argumente în Consiliu, însă anul trecut în Consiliu s-a adoptat o abordare care poate fi uh, privită cu cea mai mare bunăvoință, totuși ca fiind o potențială deschidere înspre această abordare. Cred că în continuare uh, suferim consecințele modului în care a fost tratată problema Haider în urmă cu atâția ani. Uniunea Europeană a avut o abordare care a eșuat și de atunci statele membre nu și-au prea mai dorit să discute despre cum evoluează drepturile omului în celelalte state membre. Deci este evident că va trebui să găsim măsuri concrete pentru a depăși această situație. Și sper că am răspuns la una din întrebările domnului Fetter Niedermüller și m-ați întrebat ce se întâmplă cu Consiliul. Ei bine, nu pot vorbi în numele Consiliului, aș fi putut să fac acest lucru în urmă cu un an, însă acum nu mai, nu mai am această uh, competență și, într-adevăr, ONG-urile au un rol foarte important în activitatea noastră. Ele ar trebui să aibă un rol important în toate dezbaterile pe care le, le uh, purtăm. Uh, ONG-urile ar trebui, vor participa și la colocul pe care îl vom organiza să ne, pentru a ne ajuta să găsim o soluție. Antițiganismul în Europa este la fel de uh, răspândit în anumite zone, la fel, cât, uh, la fel de mult ca și antisemitismul, uh, sunt provocări la care trebuie să le răspundem în comun și nu este vorba doar de probleme sociale. Există excluziune socială a, a romilor în general, dar există în același timp o atitudine uh, Um, de discriminare fățișă a romilor pe care ar trebui să o combatem și să susținem toate proiectele uh, viabile în acest domeniu. În ceea ce privește persoanele cu dizabilități, articolul 19 din Tratatul de la Lisabona se referă la uh, dizabilități. Trebuie să adoptăm o uh, directivă pentru a combate discriminarea care să permită Comisiei Europene să uh, pună în, uh, în aplicare toate aceste elemente care, uh, care vor garanta lipsa de discriminare a persoanelor cu disabilități, însă trebuie să facem progrese în acest dosar, pentru că doar așa Comisia Europeană va putea oferi asistența necesară statelor membre pentru a pune în, în aplicare ceea ce au și uh, convenit uh, prin convențiile uh, ONU. La Domnule Michel, nu cred că trebuie să existe vreo confuzie referitoare la laicitate între noi. Eu cred că trebuie să avem o separare foarte clară între stat și biserică. Multe din problemele pe care le-am avut în trecut, în istoria europeană, au fost legate tocmai de această confuzie între stat și biserică. Eu nu mi-aș dori niciodată să ajungem din nou într-o astfel de situație. Singurul lucru pe care vreau să-l spun este că laicitatea ca atare nu este un răspuns suficient suficient pentru problemele cu care ne confruntăm acum în ceea ce privește integrarea noilor minorități. Nu putem spune, da, integrarea va fi un succes dacă impunem laicitatea tuturor. Răspunsul acesta nu este suficient. Nici răspunsul multiculturalismului nu a fost suficient fără de care n-am avea problemele pe care le avem în momentul de față în foarte multe societăți europene. De aceea trebuie să găsim o nouă etapă, un pas suplimentar pentru a avea o toleranță inclusivă în societățile noastre, care implică respectul față de diferențe, dar care implică de asemenea și respectul față de toate minoritățile, toate comunitățile, față de statul de drept, față, față de litera legii, față de drepturile fundamentale. Nu ne putem permite o excluziune sau uh, care să se bazeze pe uh, biserică pentru a evita respectarea drepturilor fundamentale în tot spațiul european, în tot teritoriul Uniunii Europene. Și am răspuns deja și la întrebarea referitor la rapoartele țară cu țară. Aș vrea să mai adaug totuși încă ceva. Și în acest sens am să fiu foarte clar și răspicat. Avem o problemă politică. Nu există suficiente dezbateri la Consiliu între statele membre în ceea ce privește starea drepturilor fundamentale și a drepturilor omului în Uniunea Europeană. Acum, dacă mai adăugăm încă un mecanism, întrebarea e, va fi o soluție față de această problemă care de fapt e o problemă esențialmente politică la nivel de state membre? Sincer, am el, pentru că avem deja destul de multe rapoarte. Noi facem rapoarte foarte numeroase. Avem rapoarte ale Națiunilor Unite, avem rapoarte ale Consiliului Europei. Nu rapoartele ne lipsesc. Rapoarte avem destule, însă nu asta va duce la respectarea drepturilor fundamentale în statele membre. Așa că, pentru a avea o integrare a rapoartelor existente, putem face asta, dar pentru a rezolva problema, și anume lipsa de voință politică, nu știu dacă eventual un astfel de nou mecanism de raportare ar, ar fi o soluție. Whenever I hear... Spinelli, de fiecare dată când vă aud uh, numele, mă, mă bucur acest lucru pentru că unul din cei mai buni profesori pe care uh, i-am avut eu vreodată a fost uh, Altiero Spinelli, uh, care dă numele clădirii care ne aflăm acum de altfel. A fost uh, o persoană care m-a inspirat pe mine personal și trebuie să spun că există o legătură directă, clară, între situația drepturilor omului și criza economică, pentru că criza economică a subminat potențialul oamenilor de a purta o viață normală, o viață în care să aibă acces uh, normal uh, la educație, la sănătate și așa mai departe. Este o legătură evidentă în toate statele membre, dar există și o altă legătură. Când oamenii trec printr-o situație de criză, când își pierd locurile de muncă, uh, deseori sunt tentați să caută un țap ispășitor și se caută o minoritate. Un străin e evreul, Uh, e homosexualul, e musulmanul și așa mai departe. Și există și aici o legătură cu uh, criza economică. Criza economică potențează toate aceste tendințe și uh, în politica europeană există mișcările extremiste care exploatează această temă. O, o înmulțesc, o extind tot mai mult și vedem acest lucru în fiecare zi, chiar și în uh, țara în care ne aflăm uh, acum. Și aș dori să spun un lucru, un lucru clar. Indiferent de programele economice puse în vigoare, indiferent de deciziile troicii, drepturile fundamentale nu pot fi niciodată suspendate. Este un lucru pe care nu ar, nu ar trebui să-l uh, uităm niciodată. V-am uh, oferit un uh, răspuns privind raportarea pentru fiecare, pentru fiecare stat în parte. Și aș dori să clarific un alt aspect. Libertatea de mișcare, piața unică și așa mai departe sunt instrumente, nu sunt un scop în sine, sunt instrumentele pentru a crea o societate uh, Europa prosperă. Aceasta a fost dorința părinților fondatori a Uniunii Europene, piața nu a fost un uh, scop în sine, ci doar un instrument. Este un lucru pe care doresc să repet de câte ori am uh, ocazia. Și apoi, uh, în fine, în ceea ce privește o, o strategie pentru persoană LGBTI, e bine, eu îmi, dor, eu îmi doresc măsuri concrete, îmbunătățiri concrete. Strategia nu trebuie să fie lipsită de orice, de orice uh, Uh, fond. Vreau să văd care sunt uh, măsurile concrete și le voi, uh, și le voi sprijini pentru a consolida drepturile persoanelor LGBTI în Europa. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a pleca, aș dori să precizez că nu toți colegii care au dorit să vă adreseze întrebări au avut ocazia doar uh, Uh, doar raportorii din, uh, din umbră, însă trebuie să recunoaștem că la ultima reuniune ați, uh, ați avut o sesiune de întrebări și răspunsuri maraton. În ceea ce privește uh, evoluțiile de viitor ale raportului nostru, com- nu doar Comisia Europeană trebuie să discute toate aceste puncte, dar și Parlamentul uh, European și vă asigur că vom discuta despre toate aceste puncte și aș dori să vă mulțumesc pentru că ați, ați recunos- v-ați recunoscut propriile responsabilități, raportul din mai privind uh, carta și așa mai departe. Deci vom uh, păstra un uh, dialog uh, deschis și strâns pentru a eventual vom avea și întâlniri mai scurte pentru a nu uh, pentru ca abordările noastre privind drepturile fundamentale să nu fie prea, prea diferite. Deci vă asigur că vă vom invita să participați la o altă reuniune a comisiei noastre în curând. Dragi colegi, vom trece repede la următoarea uh, parte a programului nostru. Știu că foarte mulți colegi doresc să intervină. Următoarea vorbitoare este doamna Cristina Licea din partea președinției letone, președintea grupului de lucru de la Consiliu privind drepturile fundamentale, drepturile cetățene și libertatea uh, la circulație a persoanelor. Vă dau cuvântul, doamna Licea. Members of the Parliament. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, domnule comisar. Sunt onorată să fiu prezentă astăzi la această audiere la Parlamentul European pe tema drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Dați-mi voi mai întâi să mă prezint. Așa cum a spus domnul președinte, în timpul președinției letone eu am privilegiul să coprezidez grupul de lucru pe tema drepturilor omului, a drepturilor cetățenești și a libertății de a, mișcare a persoanelor. Domeniul meu de competență este destul de asemănător cu mandatul uh, domnului Timmermans uh, a, a, și mai ales aderarea la Convenția Drepturilor Omului. Eu am însă și alte emisiuni, reprezint guvernul leton în fața instituțiilor Euro de drept internațional a drepturilor omului, inclusiv Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Astăzi Vreau să vă prezint pe scurt prioritățile președinției letone în domeniul drepturilor omului și de asemenea vreau să vă informez în ce privește ultimele evoluții în cadrul procesului de aderare a UE la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Așa cum știți, este pentru prima oară când Letonia asigură președinția prin rotația Consiliului și am avut uh, mai multe provocări pe plan uh, economic și politic înaintea începutului președinției noastre. Noi ne-am fixat trei priorități foarte clare. Europa competitivă, digitală și uh, care se implică. Și între timp și securitatea s-a adăugat pe lista priorităților. Acum vreau să vă spun ce intenționează să facă președinția letonă în domeniul drepturilor omului. Noi am identificat trei aspecte cheie. Libertatea de exprimare mm, online și offline, egalitatea de gen și participarea societății civile. Aceste chestiuni au fost deja menționate și de antevorbitori. Aș vrea însă să adaug că aceste trei priorități sunt importante pentru Letonia nu numai în timpul mandatului său, ci și În calitatea noastră de membru la um, Consiliul ONU a Drepturilor Omului pentru perioada 2015-2016. Noi vrem să existe o bună guvernanță, respect pentru drepturile fundamentale și drepturile omului în UE și peste tot în lume. Aceste valori sunt foarte importante pentru anul 2015, dar nu numai. Suntem foarte activi în uh, bordul pentru egalitatea femeilor și din 2013 de asemenea în uh, parteneriatul pentru un viitor egal. Credem că libertatea de exprimare este baza unui dialog care să aibă un sens și a unei adevărate societăți democrate. Este piața de temelie a democrației. Și pe termen lung, credem că libertatea de exprimare trebuie să își aducă contribuția la competitivitate și la dezvoltarea sustenabilă. Noi lucrăm ca să promovăm un internet uh, deschis, liber și uh, fragmentat peste tot în lume, cu o garantare a drepturilor tuturor celor care se exprimă online și offline. Vrem de asemenea să promovăm implicarea societății civile mai ales prin intermediul muncii desfășurate de organizațiile internaționale. Mai multe evenimente au loc în timpul președinției noastre, le voi enumera rapid. Și vreau să vă spun și ce se va întâmpla și în următoarele luni. Mai întâi vreau să vă spun că în cadrul anului european al dezvoltării, pe 2 martie a avut loc o conferință în Letonia în ce privește femeile și răspunderile acordate acestora în economie și am vorbit mult despre egalitatea de gen, despre toate răspunderile care trebuie acordate femeilor și tinerilor uh, fete și despre formarea femeilor și a fetițelor și s-au stabilit obiective pe termen mediu și pe termen lung. În plus, pe 9 martie la New York Letonia a organizat o discuție la nivel înalt despre femei și fetițe în um, știință, inginerie și matematică. Am fost uh, în cadrul acestei platforme pentru un viitor egal la care noi suntem membri. Și la New York, împreună cu delegația UE la ONU, am organizat uh, un eveniment în ce privește independența economică a femeilor vorbind și despre progresul economic și despre exemple concrete din Uniunea Europeană. De asemenea, pe în cadrul sesiunii uh, de la Geneva a Consiliului a Drepturilor Omului, am vorbit despre mecanismele regionale și despre cum putem să avem o mai bună cooperare între UE și ONU pentru a promova drepturilor omului. Cu am organizat de asemenea și un alt event în ce privește libertatea de cult. La toate aceste evenimente am văzut o largă participare și au fost un adevărat succes. Vă aduc aminte și de Ziua Libertății Presei din 2015. Este unul dintre cele mai mari evenimente mondiale coordonat de UNESCO și anul acesta va avea loc la Riga pe 2 și 3 mai și tema evenimentului va fi libertatea de exprimare în presă și media digitală și de asemenea calitatea jurnalismului de investigație și independența jurnaliștilor, securitatea lor, media digitală și implicarea femeilor în mass media. Agenda digitală este una dintre prioritățile președinției noastre. Noi vom găzdui adunarea Uniunea Europene a agendei digitale în luna iunie pentru că vrem să devenim uh, economia digitală cea mai dinamică în lume. Și, așa cum spunea și vicepreședintele, vrem să sprijinim implicarea societății civile și ca atare pe 20 și 21 mai la Riga va avea loc o conferință anuală a societății civile, pentru că noi considerăm că avem nevoie de o discuție pragmatică despre parteneriatul cu societatea civilă, să vedem ce pași trebuie întreprinși și de asemenea ce rol poate să joace societatea civilă pentru parteneriatul um, estic. Acum vreau să vă spun mai multe despre aderarea Uniunii Europene la Convenția uh, Consiliului Europei uh, pe tema drepturilor omului. Așa cum a spus și domnul vicepreședinte, recent Curtea de la Luxemburg și-a exprimat uh, hotărârea în ce privește um, conformitatea proiectului de aderare la convenție, dar în hotărârea curții se arată că există mai multe motive de incompatibilitate ca atare, noi am organizat deja la sfârșitul lunii ianuarie un prim schimb de opinii între ambasadori și la această primă discuție s-a reafirmat faptul că Uniunea Europeană vrea să-și respecte angajamentul de a adera la uh, Comisia pentru Drepturile Omului și la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, așa cum îl preved tratatele. Suntem uh, cât se poate de conștienți de faptul că este o obligație și noi vrem, în calitate de președinție, prin rotație, să avansăm cât mai mult toată procedura, dar acum au apărut mai multe obstacole, mai ales în urma hotărârii Curții de Justiție și acum s-a ajuns la concluzia că mai trebuie făcut câțiva pași înainte de a reveni la masa negocierilor. Delegațiile au fost de acord cu faptul că această perioadă suplimentară de gândire ne va face să ne gândim cum putem să amendăm proiectul de um, ad, um, convenție de aderare, ca să ținem cont, bineînțeles, de observațiile curții. Săptămâna trecută, pe 28 martie, a avut deja loc un alt schimb de opinii la nivel de ambasadori și acolo comisarii și ambasadorii au ajuns la concluzia că a venit momentul să revenim la Uh, discuțiile tehnice, cele de care se ocupă grupul de lucru. Grupul de lucru se va întâlni deja în aprilie. Probabil că aceste discuții ne vor lua timp, însă noi ne-am luat angajamentul să aprofundăm acest proces. În sfârșit, câteva cuvinte despre mecanismul statului de drept. Așa cum știți și s-a mai spus deja, anul trecut Consiliul a adoptat concluzii Consiliul de Afaceri Generale a adoptat concluzii pe 16 decembrie ce a cerut respectarea statului de drept. Deocamdată încă continuă întregul proces de reflecție ca să știm uh, ce acțiuni concrete ar trebui întreprinse. Aceasta a fost doar o prezentare succintă a evenimentelor care au avut loc sau vor avea loc în timpul președinției noastre. V-am explicat de asemenea pe scurt care erau prioritățile noastre Sper că acum știți uh, cum uh, avem noi de gând să atingem aceste priorități și vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și pentru atenție. Uh, mulțumesc, spune președintele, și acum aș invita ceilalți trei oratori să vină să se apropie. as our speakers take their places, I'm going to... Bun, în timp ce oratorii noștri au loc, am să o prezint pe următoarea noastră intervenientă, doamna Julian Cocot, avocat general la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Și Julian va pune accentul în intervenția sa pe jurisprudența Curții Europene de Justiție mai, eh, mai ales după hotărârea emisă de Curtea Europeană de Justiție referitor la aderarea Uniunii Europene la Convenția Drepturilor eh, Fundamentale. Vă rog, aveți cuvântul 10 minute. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. E o mare onoare să iau cuvântul în fața dumneavoastră în, din partea Curții Europene de Justiție. Nu mă voi referi la cazuri concrete, ci la sistem ca atare, pentru că mi se pare foarte interesant să fie analizat pentru a ști pe viitor ce trebuie să facem. Știți care este avizul Curții Europene de Justiție în ceea ce privește aderarea Uniunii Europene la Convenție? Curtea a emis anumite obiecții și nu cred că în aceste condiții, într-un viitor apropiat, uh, Uniunea Europeană ar putea adera la această convenție. Însă aș vrea să mă refer și la consecințele acestei hotărâri și cum anume noi, Curtea Europeană de Justiție, în Luxemburg, tratăm jurisprudența altor curți uh, uh, și a altor tribunale de, cur- de drepturi ale omului, cum ar fi, spre exemplu, cea din Strasburg. Parlamentul acesta recent a evocat ideea că există discrepanțe în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și acest lucru a fost evocat în uh, două tribunale consacrate acestor subiecte. Însă sunt optimistă. Există un adevărat prestigiu al Curții Europene de Justiție din Luxemburg. Aceasta se referă nu doar la propria sa jurisprudență, ci și la cea din Strasburg. Cea din Strasburg este o referință clară pentru curtea din Luxemburg. Și această cooperare a început încă din 1996 și continuă și în momentul de față. În ziua în care s-a anunțat hotărârea Curții Europene de Justiție din Luxemburg, două decizii au fost luate referitor la drepturile refugiaților. Uh, și acestea au consecințe asupra deciziilor Curții Europene. Mai mult decât atât, da, Curtea Europeană de Justiție nu și-a exprimat niciodată rezerve față de jurisprudența Curții din Luxemburg și a subliniat diferite aspecte și domenii în care ar putea exista diferențe, însă asta nu înseamnă că respinge, Curtea din Luxemburg respinge deciziile luate de cea din Strasburg, ci reprezintă o, o, o invitație clară de a integra munca celor două instanțe. Cazul cel mai pertinent în acest uh, sens este cazul Hux din 89, care a demonstrat faptul că pot exista divergențe de opinii între Curtea de la Luxemburg, Curtea, NATO, Curtea ONU și Curtea din Strasburg. Mai sunt și alte aspecte importante, spre exemplu, în ceea ce privește dreptul de vot în Parlamentul European și uh, pentru alegerile din uh, Parlamentul European și, de asemenea, o altă hotărâre foarte importantă referitoare la dreptul refugiaților. Și hotărârile luate de curte ar putea fi interpretate, în... dar ambele cazuri, atât cel din Strasbourg cât cel din Luxemburg, trebuie să fie implementate Pe de o parte, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene este obligatorie pentru Uniunea Europeană și există astfel o legătură cu Convenția Europeană, așa cum a fost adoptată de către Curtea din Strasburg. Pe de altă parte, Curtea din Strasburg acționează în mod independent față de Uniunea Europeană în convenția sa și nu putem avea o interpretare limitată a acestui mecanism. Acum, pentru a mă referi la cartă, plecând de la articolul 52, referitor la uh, sfera de acoperire a acestei carte, aceasta acoperă drepturi asemănătoare precum cele care figurează în Convenție și există și explicații care subliniază cât de importantă este jurisprudența din Strasburg pentru Curtea de la Luxemburg. Trebuie determinat astfel sfera de acoperire și garanțiile care însoțesc aceste drepturi. Apoi, articolul 53 aliniatul 2 explică și uh, permite o protecție mai extinsă prin legislația europeană și explică faptul că protecția oferită de către cartă nu poate fi diminuată. Cel puțin aceasta este interpretarea curții CEDO de la Strasburg. Și de aceea, hotărârea cea mai recentă în acest domeniu, în decembrie anul trecut, prevedea invoca prevederile din articolul 52 și se spunea că trebuie ca legislația, jurisprudența din Strasburg să fie luată în considerare în momentul în care se emite astfel de hotărâri. Acum, am putea, cei care ar spune că dacă se ia jurisprudența în uh, considerare, asta nu garantează automat și respectarea anumitor drepturi pentru anumite cazuri specifice. Din acest punct de vedere, dezbaterea referitor la aderarea Uniunii Europene la Convenție este din ce în ce mai importantă. Pentru că CEDO a devenit o adevărată curte de apel în momentul în care există jurisprudența emisă mai întâi la Curtea din Luxemburg. Cu toate acestea, în perspectiva aderării, Curtea a creat deja a creat deja jurisprudența în domeniu, așa numita jurisprudență Bosforus prin care se prevăd anumite obligații pentru membrii acestei convenții la nivel național și la nivel internațional. Și astfel de organizații internaționale, cum ar fi, spre exemplu, UE sau cum ar fi, spre exemplu, Națiunile Unite, sunt ținute să respecte prevederile acestei carte. În momentul în care implementează măsuri care uh, Uh, se aplică la nivel de instituții internaționale, iar curtea nu face decât să controleze felul în care se implementează astfel de decizii sau astfel de hotărâri. Deci, în mod indirect, controlează măsurile luate de aceste um, instituții sau organizații internaționale, dar asta ar putea duce la apariția unor conflicte din punct de vedere al obligațiilor ce trebuie îndeplinite. Pentru că, pe de o parte, statul ar putea fi obligat prin, uh, de către UE sau de către ONU să adopte anumite măsuri, cum ar fi, spre exemplu, înghețarea bunurilor anumitor persoane, pentru că acestea ar putea fi acuzate că susțin terorismul, în timp ce CEDO ar putea considera că această înghețare a bunurilor reprezintă o încălcare, încălcare a drepturilor uh, persoanei respective. Uh, Stras, Curtea de la Strasburg este conștientă de potențialul acest, pe care reprezintă aceste surse de, uh, de conflict în interpretarea anumitor măsuri și poate accepta că aceste măsuri uh, sunt justificate atâta vreme cât acestea nu încalcă drepturile fundamentale sau sunt considerate a fi echivalente cu prevederile uh, ce sunt stipulate în uh, convenție, ceea ce înseamnă că nu trebuie să fie măsuri identice, ci echivalente, comparabile, o protecție echivalentă, comparabilă. Și prezumția este că nu va exista abatere de la amploarea prevederilor prevăzute în convenție. Evident, fiecare caz va fi analizat dacă în circunstanțele în anumit caz au trebuit să fie luate anumite măsuri. În principiu, CEDO poate accepta că nivelul general de protecție la nivel european este suficient. Cu toate acestea, s-ar putea să existe în continuare cazuri individuale pe care Strasburg să le-ar considera că protecția a fost insuficientă. În astfel de domenii, ar fi, spre exemplu, recunoașterea reciprocă, încrederea reciprocă. Recunoașterea reciprocă este un principiu fundamental în legislația europeană care permite o armonizare, iar recunoașterea și încrederea reciprocă pleacă de la ideea și la prezumția că statul, un alt stat membru va respecta aceste drepturi ca și echivalență, lucru care creează un teren fertil pentru jurisprudența curții din Strasburg, aplicabilă și în curtea de la Luxemburg, mai ales în cazuri dificile, cum ar fi, spre exemplu, drepturile copiilor în situații în care părinții, unul dintre părinți uh, răpește copiii respectivi. Și e clar că acest lucru poate duce la apariția anumitor uh, sancțiuni, anumitor uh, dificultăți de interpretare. Dar ambele curți au tot interesul ca această jurisprudență să fie reciprocă, fără de care ar submina propria lor autoritate. Și este un motiv suplimentar Curtea Europeană de Justiție de a ține seama de jurisprudența CEDO și viceversa. Și în continuare această jurisprudență este deosebit de importantă în ceea ce privește jurisprudența CEJ din Luxemburg. Strasburg reprezintă sursa principală de uh, uh, inspirație în așa fel încât să se poată evita orice fel de dezacorduri de interpretare în ceea ce privește drepturile fundamentale. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. And I think, colleagues... Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Această legătură pe care o avem cu CEDO este una vitală și e clar că aceasta va continua și va fi dezvoltată și pe viitor. Ca și președinte, E clar că apreciez faptul că există această legătură. Mă bucur de faptul că noastră ați menționat această punte și e un domeniu în care trebuie să facem în așa fel încât subiectul să fie cunoscut și trebuie să dezvoltăm această relație și să definim cum anume ne dorim ca aceasta să se desfășoare pe viitor. Și e clar că va trebui să venim cu detalii, de aceea contribuția dumneavoastră este una foarte bună și așteptăm cu mare nerăbdare să vedem care este și părerea colegilor. E clar că e un subiect important pe ordinea de zi um, și intervențiile dumneavoastră sunt la nivel, uh, niveluri diferite, însă în orice caz vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare și vom aștepta să vedem și care vor fi contribuțiile colegilor în această primă parte a audierii noastre. Urmează acum pe listă Domnul Nils Muiznieks, îmi cer scuze dacă nu v-am pronunț numele, pronunțat numele corect, este comisar pentru drepturile omului la Consiliul Europei. După cum știți, cooperarea cu Consiliul Europei este deosebit de importantă pentru comisia noastră, tocmai am spus acest lucru, așa că nu e prea pragmatic să ai o prezentare în care te repeți ceea ce ai spus deja încă de la bun început. În orice caz, Nils, aveți cuvântul acum. Vă rog. 10 minute. Acum, dacă noastră puteți fi mai concis, foarte bine. Da, voi încerca să spar toate recordurile din Parlamentul European din acest punct de vedere. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Este o plăcere să revin în fața dumneavoastră și cei care au participat la ultima prezentare a mea, sper că mă vor ierta pentru că repet anumite lucruri. Uh, reprezint 47 de state europene, Consiliul Europei și pe lângă achiul european, uh, statele care fac parte din Consiliul Europei trebuie să respecte Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și alte câteva instrumente legale. Mâine sau poi mâine Cred că va fi ziua în care aniversez jumătatea termenului, uh, jumătatea termenului mandatului uh, meu. Deci, dacă vă interesează o analiză pentru fiecare țară în parte, intrați pe pagina mea de internet și o veți găsi acolo. O să încep prezentarea mea uh, menționând câteva din cele mai proeminente probleme cu drepturile omului din statele statele membre, în primul rând probleme legate de, de, de imigrație și de azil, apoi uh, un tratament neadecvat la granițele externe de către polițiștii de frontieră, apoi situația cererilor uh, celor solicitanților de azil care trebuie să um, care sunt închiși deseori din motive neadecvate, condiții inadecvate de detenție și așa mai departe. Mă pot referi la multe state, însă voi trece la a doua cea mai importantă temă, drepturile romilor. S-a menționat deja acest lucru, romii sunt discriminați în mod sistematic în ceea ce privește accesul la ed- educație, la locuințe, la sănătate. Antiziganismul este o tendință uh, Uh, reală în uh, Europa, așa cum ne arată uh, sondaje efectuate și de Agenția pentru respectarea drepturilor omului în Europeană, apoi drepturile persoanelor cu dizabilități, mai ales intelectuale și fizice, este, este încălcată Convenția Internațională privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Asemenea persoane sunt plasate în diferite instituții unde se recurge prea des la forță, forță brută și uh, apoi mă refer la situația copiilor și dreptul la educație. În ceea ce privește copiii, în foarte multe țări sunt reținuți foarte mulți uh, copii de imigranți foarte multe state membre ignoră cele mai bune uh, interesele copiilor. Foarte multe state membre îi tratează pe copii ca adulți în uh, sistemul uh, penal și măsurile de austeritate au lovit în mod disproporționat toate aceste grupuri. Vedem că tot mai mulți copii, femei și bătrâni sunt săraci, sără, săraci și sunt supuși unui risc mai mare de a fi neglijați sau de a fi abuzați vedem că persoanele cu uh, dizabilități uh, se, bu- se bucură de un sprijin tot mai redus din partea statului și există uh, reduceri și în ceea ce privește măsurile de sprijinire a imigranților și a populației romă. Aș dori să repet unele din îngrijorările de, existente de mult timp în ceea ce privește drepturile omului. Articolul 2 și articolul 3. Articolul 2, dreptul la viață și articolul 3, interdicția uh, torturii. Dacă citiți uh, raporturile uh, comisiei uh, care se ocupă de prevenirea uh, torturii de la Consiliul Europei și uh, judecata pilota a Curții Europene de, de, de Justiție, vedeți că încălcările articol, normelor de la articolul, articolul 2 și 3 sunt destul de răspândite în Uniunea Europeană. Am uh, publicat o declarație prin care deplorăm ceea ce se întâmplă în uh, Bulgaria, de exemplu, cu situația deținuților din, uh, din unele închisori. Asemenea, întâmplări s-au mai întâmplat în trecut în Rusia, Turcia și Grecia. Uh, și este un lucru neobișnuit ca Consiliul Europei să recurgă la asemenea declarații. Bulgaria nu este singura țară care se confruntă cu această problemă asupra încărcării uh, închisorilor. A mai condamnat această situație în Italia și în Ungaria. În Italia s-au înregistrat unele progrese în ultimele luni Uh, uh, populația deținuților a fost redusă cu 10%. Să sperăm că asemenea progrese vor fi înregistrate și în Bulgaria în viitorul apropiat. Există apoi și o problemă din punctul de vedere al uh, lipsei responsabilității guvernelor europene vis-a-vis -vis de programul CIA de torturare ilegală pe teritoriul european în 2003-2006 și acum avem câteva hotărâri interesante din partea uh, Curții Europene de Justiție vis-a-vis de anumite dintre aceste cazuri. Mai mult, uh, cât 20 de guverne europene au colaborat cu autoritățile uh, americane, însă problemele există în continuare în Polonia, Lituania și România, unde se cunoaște prea puțin despre aceste cazuri. Din păcate, se pare că nu am învățat lecțiile din uh, uh, războiul purtat împotriva terorii uh, anterior. Răspunsul antiteror până acum este unul contraproductiv, pentru că sunt erodate încrederea în respectarea statului de drept și sunt încurajate acțiunile extremiste. În urma uh, evenimentelor uh, Charlie Hebdo, vedem că foarte multe state membre doresc să slăbească protecția drepturilor omului prin intermediul măsurilor antitero impunând, de exemplu, restricții disproporționate vis-a-vis -vis de, discu- de libertatea de exprimare, slăbind uh, uh, protejarea sferei private prin extinderea măsurilor de supraveghere în masă și prin uh, colectarea în mod dis- disproporționat de date privind călătoriile cetățenilor europeni. Am uh, reacționat deja la aceste măsuri disproporționate impuse în Franța, Spania și Belgia, de exemplu, dar mă tem că va fi o temă asupra căruia va trebui să revin uh, mai des în viitor. Aș dori să subliniez două aspecte din acest punct de vedere. Supravegherea democratică a forțelor de securitate și respectarea statului de drept pe internet pentru mine, două episoade ne, de, ne, ne demonstrează că supravegherea, controlul democratic nu prea funcționează în, în, Euro, în Europa. În primul rând, complicitatea europenilor în ceea ce privește programul CIA din Europa și apoi uh, revelațiile domnului Snowden în ceea ce privește supravegherea în masă. Ce s-a întâmplat cu serviciile europene de informații în aceste situații? Cred că mai avem foarte multe de făcut din acest punct de vedere și cred că va trebui să discutăm cu serviciile de informații și autoritățile care supraveghează serviciile secrete din uh, Europa. În decembrie, biroul meu a, pu- a, a publicat un document privind uh, guvernanța internetului în lumea digitală. O mare parte a internetului se află în mâini private, nu, nu se aplică norme ale dreptului internațional privind drepturile omului. Uh, și avertizăm statele membre de a nu evita, uh, de a nu-și evita propriile răspunderi, uh, punând, dând această răspundere unor companii uh, particulare și colaborând deseori prea îndeaproape cu companiile private. Care este rolul Uniunii Europene în acest peisaj? Competențele Uniunii Europene în ceea ce privește drepturile omului sunt limitate și aș dori să menționez doar zonele unde acestea sunt mai puternice. Antidiscriminare, egalitate între sexe, protecția datelor cu caracter personal, cu o mare excepție, uh, cazurile de siguranță națională, Uh, drepturile, drepturile persoanelor cu dizabilități. Deci există o competență și aici, pentru că a fost uh, ratificată Convenția Internațională și câteva aspecte privind azilul și imigrația. Ce mi-aș dori Uh, să văd eu. Mi-aș dori ca acolo unde Uniunea Europeană are competență să pună mai bine în vigoare normele existente în ceea ce privește antidiscriminarea. Există o autoritate puternică, in, in, uh, independentă în fiecare stat membru care să se ocupe de antidiscriminare și nu este vorba doar de transpunerea în legislația națională a unor directive, ci de respectarea uh, normelor respective. Câte cazuri de încălcare a tratatelor ați văzut în acest domeniu? Mi-aș dori ca fondurile structurale ar trebui să, să fie folosite în această perioadă uh, bugetară uh, să fie folosite pentru a îmbunătăți situația persoanelor cu disabilități intelectuale. Am dorit ca Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale să se bucure de o finanțare mai mare pentru a putea funcționa, funcționa mai bine. M-am uh, bucurat să-l aud pe domnul Timerman să amintească atât de des uh, Consiliul Europei. Eu vă asigur, vă asigur că vă stau la dispoziție și vedeți acolo cât de precis am fost în respectarea timpului. Okay, um, thank you very... Vă mulțumesc. Um, Ați pus uh, punctul pe acest I care ține de competențele, competențele Uniunii Europene și domnul uh, Niedermüller s-a referit la ce va face Comisia Europeană față de câteva directive. Uh, noi avem competențe de legiferare, în ceea ce, de reglementare, în ceea, în ceea ce privește Europol și așa mai departe. Uh, Însă, în ceea ce privește drepturile omului, adoptarea unei legi înseamnă doar începutul drumului. Uniunea Europeană are un impact politic foarte mare. Deci, înainte de a ajunge la Amnesty International, drepturile omului sunt un domeniu atât de, de sensibil pentru că noi uh, reprezentăm statele membre ale Uniunii Europene Și este foarte dificil să punem punctele pe i întotdeauna în acest domeniu. Tocmai de aceea acest raport este atât de diferit. Aici este diferența între noi și Consiliul Europei. Ce se întâmplă în Uniunea Europeană are un caracter întotdeauna foarte complex. În ceea ce privește tema uh, migrației, noi stăm există diferențe foarte mari între noi și Consiliul Europei, pentru că în ceea ce privește uh, migrația, uh, lucrurile sunt foarte complicate. Nu doar uh, competențele noastre de legiferare sunt importante. Apoi, uh, scandalul NSA și supra, supravegherea în masă. Noi nu avem competențe în Uniunea Europeană privind uh, controlul serviciilor de informații. Competențele noastre țin, țin de cadrul de reglementare a protecției datelor cu caracter personal, însă influența politică este una diferită, pentru că dincolo de Europol, uh, și așa mai departe, avem un rol politic. Tocmai de aceea situația este atât de complicată și acest raport privind drepturile fundamentale este unul deosebit de politic și uh, in, relațiile între noi și Consiliul Europei ar trebui să fie cât mai bune, așa cum am văzut că este util în urma Uh, problemei cu supravegherea în masă și ajungem pe un plan internațional pentru că Peter și alți colegi au, au menționat rolul ONG-urilor și acum Iverna McGowan va avea cuvântul director uh, pentru programe și director în funcție al uh, birourilor Um, de la instituțiile europene ale organizației Amnesty International, Amnesty International dumneavoastră aveți o experiență în ceea ce privește redactarea rapoartelor pentru fiecare țară în parte și acum o să vă dau cuvântul pentru a ne spune care este perspectiva dumneavoastră față de acest raport și să ne spuneți câteva lucruri despre metodologie. Vă mulțumesc. Thank you, Claude. That, that was a, a very... Mulțumesc. A fost uh, o foarte frumoasă introducere pentru Amnesty International. Doamnelor și domnilor um, deputați, uh, stimați membri ai panelului, eu sunt <coughs> mă numesc McGowan, fac parte de la Amnesty International, de la reprezentanța pe lângă instituțiile Uniunii Europene și aș vrea să mă opresc asupra trei puncte și sper să-mi respect timpul alocat, să uh, bat recordul domnului comisar. Prioritățile Amnesty International și ale Consiliului Europei sunt uh, practic uh, unele și aceleași, pentru că noi ne dorim să se respecte peste tot drepturile omului. Mai întâi aș vrea să vorbesc despre ceea ce a spus și Claude. Legitimitatea UE, calitate de actor pe scena internațională pentru apărarea drepturilor omului, apoi Criza umanitară din Marea Mediterană și de la um, um, porțile Europei și gestionarea ei. Domnilor și domnilor, de mulți ani de zile auziți aceste lucruri. Amnesty International vorbește de ani de zile despre um, legitimitatea pe care o are Uniunea Europeană pe plan extern și intern în ceea ce privește drepturile omului. De deci, ce în 2010 s-a adoptat o strategie și un cadru, dar noi am arătat că era nevoie și de o politică pe plan intern pentru drepturile omului. Mai întâi, când vă uitați la articolele din tratate, articolul 2, articolul 3, vă aduceți aminte de faptul că Uniunea Europeană, rațiunea sa de a fi era promovarea valorilor, a drepturilor omului și a statului de drept. Trebuie să ne aducem aminte de acest lucru. Și toate principalele convenții de drept internațional uh, de la ONU și de alte organizații internaționale uh, au fost semnate sau ratificate de statele membre. Deci, din perspectiva Uh, statului de drept s-au făcut deja pașii necesari, însă noi vrem ca dreptul omului să fie inalienabile, indivizibile, ele trebuie să rămână astfel. Deci noi nu trebuie să dezbatem despre competențe, ci mai degrabă despre ce putem să facem uh, concret în regiune pentru ca drepturile omului să fie o realitate pentru toată lumea. Ajung așa la um, cadrul UE pentru a consolida statul de drept. Amnesty International a cerut uh, să se aplice mai bine articolul 7 și Uniunea Europeană nu mai trebuie să se prefacă că nu există această opțiune. Acest mecanism ar fi trebuit deja să fie uh, activat mai ales având în vedere uh, rapoartele care deja au fost uh, adoptate în această instituție, știind că a existat complicitatea statelor membre um, uh, cu CIA-ul în cazul de tortură după 11 septembrie 2001 sau știind care a fost situația în Ungaria. Trebuie de asemenea să existe o înțelegere comună în ce privește uh, combaterea situațiilor de încălcare a drepturilor omului, dar nu se întâmplă nimic până la urmă. Avem nevoie de o procedură, de o extra presiune, ceva ca să demarăm aceste dezbateri. Dacă Consiliul dorește să invite Amnesty International la următoarea întâlnire, noi putem să fim un vector de presiune, dar poate că există și alte abordări posibile. Trebuie să existe o, comună, o strategie comună Uh, și o viziune comună în Uniunea Europeană în ce privește um, drepturile omului. Să fim însă cinstiți că, în general, reacțiile în Uniunea Europeană sunt mai degrabă mm, ad hoc, uh, spontane, nu se face nimic uh, organizat, dar avem nevoie de o viziune strategică. De aceea salut ce a spus domnul vicepreședinte Timmermans în această privință. E important să avem uh, Uh, um, exprimarea adecvată, dar să luăm și măsurile care se impun. Dacă vă întrebați uh, care ar fi rolul unei asemenea strategii vizionare, aș putea să vă spun că va exista astfel o coerență între abordarea internă și cea externă a drepturilor omului. Trebuie să acoperim toate lacunele și în rapoartele noastre am identificat multe asemenea lacune în cadrul legislativ. De asemenea, ne trebuie o monitorizare eficientă și sistematică a obligațiilor în ce privește drepturile omului din legislația Uniunii Europene. Trebuie să facem așa fel încât Uniunea Europeană să adere la Convenția Europeană a Drepturilor Omului și mă bucur să aflu că și antevorbitorii au abordat acest punct. Partidele populiste ar putea să facă să credeți că nici Uniunea Europeană, nici Consiliul uh, European nu au nimic de a face în acest domeniu, dar să nu le dați cresare. Din Niciodată de când a căzut zidul Berlinului nu a existat un sprijin mai uh, slab în ce privește drepturile omului ar trebui să nu ne mai mulțumim cu declarațiile frumoase, ar trebui să avem o atitudine proactivă. Ajung acum la următorul punct. Apropo de uh, unificarea luptei împotriva discriminării în Uniunea Europeană, domnul Timmermans deja a vorbit de anumite domenii cheie și să nu uităm că în trecut Uniunea Europeană a fost un vector de schimbare peste tot în regiune. Acum trebuie să uh, fim mai uniți în această luptă. Rădăcina um, discriminării de care suferă, de exemplu, romii, este faptul că uh, avem prejudecăți față de ei. Prejudecățile sunt adânc rădăcinate societățile noastre și din cauza acestora romii sunt în continuare discriminați. Este o chestiune de inegalitate. Noi uh, salutăm ce a spus domnul vicepreședinte, că deja au existat uh, cazuri uh, în care statele membre au fost aduse în fața uh, justiției la Luxemburg din cauza faptului că nu se respectă drepturile romilor. Să nu uităm că în 2015 există în statele membre foarte mulți copii care nu au acces la educație numai pentru că sunt romi. Acest lucru ar trebui să ne șocheze pe toți și să ne determine să facem ceva. Însă avem și alte probleme cu statul de drept. Avem Ă, sentințe care nu se aplică și acum vedeți că există o procedură pentru respectarea legislației comunitare împotriva Republicii Cehe. Vedeți că se întâmplă și în continuare ar trebui să existe asemenea uh, sancțiuni concrete cât timp mai există chiar și un singur copil care nu are acces la educație vedem din ce în ce mai multe crime uh, motivate de ură și de rasism împotriva romilor, a evreilor, a musulmanilor, a um, homosexualilor și așa mai departe. Și ce face Uniunea Europeană? Are o strategie o uh, cadru în ce privește lupta împotriva xenofobiei și a rasismului, dar nu este suficient. Aici ar trebui să avem o monitorizare a situației de către Comisie și ar trebui să se ia acțiuni de fiecare dată când se constată încălcări. Doamnelor și domnilor, ajung așa la concluzii. Nimic nu minează credibilitatea Uniunii Europene mai mult decât uh, lipsa de reacție și de răspuns uh, la criza din Marea Mediterană. 50 de milioane de oameni au fost strămutați, o cifră record mai mare decât uh, ce s-a întâmplat după primul război mondial din cauza uh, războiului civil și din cauza celorlalte crize din regiune. Vedeți că în continuare în Siria războiul civil face ravagii și milioane de oameni s-au refugiat în țările vecine. Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție solidă în această privință. Am fost frapat de ce am auzit din această sală. că um, operațiunile din Italia, ca de exemplu Mare Nostrum, au salvat 117 uh, țări, dar să nu uităm că acum, cum vine vara, Uh, nu mai există operațiuni de depistare și salvare în Marea Mediterană. Să nu uităm că mai mult de 400 de oameni și-au pierdut viața în ultimele săptămâni. Putem să ducem câte dezbateri doriți de acum și până uh, la sfârșitul um, vieții, dar dezastrul umanitar din Marea Mediterană va continua atâta timp cât nimeni nu va lua în serios aceste dezbateri. Mulțumesc! Thank you very much, Averna. Președintele, mulțumesc foarte mult. Vreau să menționez, știu că s-a mai spus, dar vreau să menționez faptul că pentru ONG-urile care supraveghează drepturile omului, e clar că au standarde foarte ridicate și că acestea pot contribui la îmbunătățirea proiectului nostru de aviz și o parte esențială a muncii pe care o facem noi aici este tocmai să ne bizuim pe acțiunea acestor ONG-uri care desfășoară o muncă la nivel înalt. Așa că vreau să re, uh, mi-aduc recunoștința față de munca excelentă pe care ați uh, depus-o, nu numai uh, dumneavoastră, ci și foarte multe alte ONG-uri care contribuie la munca noastră aici în Parlament. Știu că e vorba de contribuții excelente, însă acum vom aștepta întrebări din partea colegilor care așteaptă să poată interveni. Mai întâi, fostul președinte al acestei comisii, domnul López Aguilar. Juan Fernando, te rog, tu mai întâi. Please go ahead. Thank you, Chair. I uh, can only commend. Mulțumesc, domnule președinte. Salut faptul că s-a organizat această audiere publică în Comisia Libe a Parlamentului European și nu pot decât să împărtășesc și punctul de vedere al domnului Timmermans, vicepreședinte al Comisiei, și anume exact asta face Uniunea Europeană. Despre asta e vorba și n-ar trebui nici măcar un moment să uităm că nu e vorba de piață unică, nu e vorba doar de uh, aspectul financiar, e vorba despre drepturile fundamentale așa cum sunt ele înscrise în primul articol al Tratatului de Funcționare al UE având în vedere intrarea în vigoare a Tratatului de Lisabona și a Cartei Drepturilor Fundamentale, noi avem datoria de a nu trece cu vederea o deteriorare clară a peisajului acestor drepturi fundamentale în Uniunea Europeană. Și nu, nu doar din cauza faptului că s-a gestionat poate greșit situația de criză, ci pe acest fundal, pe acest context, observăm că există o deteriorare a standardelor noastre, a conștientizării noastre. N-am avut norocul să pun o întrebare specifică domnului Timmermans pentru că a trebuit să ne părăsească, dar aș avea acum câteva chestiuni foarte precise pe care aș vrea să le adresez oratorilor care au intervenit în această primă rundă. Prima întrebare se adresează doamnei Lici din partea Consiliului, pentru că dânsa spunea în mod foarte clar și răspicat că ne dorim neutralitatea internetului și a libertății pe internet. Dar există și un risc aici. Libertatea de exprimare poate duce la apariția unor discursuri de ură. Uitați-vă chiar zilele acestea. Aveam această catastrofă aviatică cu, un sui, cu sinucidere care a dus la decesul la 150 de persoane, dintre care aproape 50 din Spania. Și există atâtea discursuri de ură care apar și care ne obligă, de fapt, să medităm și să gândim unde stabilim linia de demarcație între libertatea de exprimare, pe de o parte, și uh, um, uh, neutralitatea internetului. E vorba de un punct de vedere, de o răspundere, de o obligație la nivel politic, la nivel etic, deontologic, uh, noi trebuie să prevenim, să preîntâmpinăm apariția unor astfel de discursuri de ură, pentru că sunt foarte mulți cei care profită de faptul că sunt anonimi pe internet și propagă astfel de discursuri de ură, uh, lucru pe care nu-l putem tolera. Era un prim punct de vedere pe care vreau să vi-l împărtășesc și aștept cu nerăbdare care, să văd care este reacția dumneavoastră. Și Acum aș avea o întrebare către doamna Cocot. Întrebarea ar fi următoarea. Aș vrea să știu dacă există vreun precedent, vreo decizie, vreo hotărâre luată de Curtea Europeană de Justiție în care să existe un aviz contrar din partea Comisiei pentru fiecare stat membru din cele 28 uh, membri ai Uniunii Europene și avocatul general uh, referitor la compatibilitatea dintre deciziile luate și capacitatea de a adera a Uniunii Europene de a adera la convenție. E vorba de articolul 6 și anume că Uniunea Europeană trebuie să poată uh, să uh, acționeze și să facă parte din Convenția Drepturilor Fundamentale. Și acum, o ultimă întrebare în ceea ce privește îngrijorările exprimate de dumneavoastră, doamna McGowan, referitor la uh, situația la frontierele Uniunii Europene. Și e vorba nu doar de situația minorilor, și noastră știți foarte bine că e vorba de o nouă legislație care a fost adoptată în Spania și care cu siguranță va fi foarte eficientă, pentru că adoptarea finală și majoritatea conservatoare din Spania, care a încercat într-un fel sau altul să uh, intervină în mod retrospectiv și să motiveze anumite încălcări pe care asociația noastră le-a demonstrat, le-a denunțat de mai multe ori. Și după adoptarea finală a acestei legi, reușit să o contestăm în fața Curții Supreme, noi, cei socialiști europeni, grupul socialist de care aparțin. Președintele, da, mulțumesc foarte mult. Și eventual dacă aveți întrebări uh, și pentru colegii care au plecat, puteți să le transmiteți și în scris în așa fel încât să le transmitem și să fim siguri că veți primi și un răspuns. Bun, pe lista de uh, oratori m-am înscris și pe mine, dar vă promit că nu voi abuza prea mult în calitatea mea de, mâni, uh, de șef al, uh, de președinte al acestei comisii. Bun. Domnul Foit are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu pot accepta atât de ușor cuvintele domnului uh, Timmermans, care s-a referit la cele trei elemente care fac parte dintr-o uh, o democrație, și aș dori să întreb uh, de ce uh, nu apar toate aceste elemente în legătură cu situația uh, din Grecia și din, din Germania. Cred că cu toții ați, ați auzit de fenomenul NSU din uh, unei grupări neonaziste din Germania și ieri a decedat a decedat un martor în, relevant în acest uh, proces deci este, este la iveală că angajații ai serviciilor secrete din uh, Germania, dacă nu au comis unele fapte, cel puțin au știut ce se întâmplă și fenomenul, problemele au ajuns la o dimensiune atât de mare încât ar trebui ca nu doar în Germania să se discute despre această problemă, cât și în restul Europei. În Grecia, în urmă cu două uh, luni, am, uh, am vizitat pe cei șapte uh, deputați în, care se află în închisoare din partea partidului Zori Aurii pentru a vedea care sunt condițiile condițiile în care trăiesc și nu sunt condiții optime nu știu de ce nu, se, nu vorbește nimeni despre faptul că membrii ai Parlamentului Național petrec 18 luni în închisoare fără a li se aduce la cunoștință acuzele uh, pentru care sunt închiși. Este o întrebare la care m-aș fi bucurat dacă și domnul s ar fi putut răspunde. Mulțumesc. Are acum cuvântul Barbara Spinelli, vă rog. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că doamna avocat general Cocot nu mai este prezentă pentru că tocmai dumneavoastră vrem să-i adresez o întrebare. Dar poate că și domnul comisar poate să răspunde, dar <clears throat> puneți întrebarea și oricum o să o transmitem. Este o întrebare apropo de răspunsul pe care l-a dat Curtea de Justiție pe tema aderării la uh, Convenția Drepturilor Omului. Mai întâi, în ce privește politica externă, problema competenței, sunt dezamăgită de faptul că Curtea de Justiție consideră că Consiliul Europei nu poate în mod legitim să uh, aibă ceva de spus despre mm, politica europeană comună și de securitate, pentru că nu are această competență. Este ca și cum Curtea de Justiție fiind ea însăși neputincioasă, nu vrea să existe o asemenea competență pentru altcineva care din extern ar uh, judeca uh, politica externă a Uniunii Europene. Și același lucru este valabil în ce privește uh, sentințele apropo de respectarea drepturilor fundamentale în diversele state membre. Și aici, Curtea a constatat că ar exista un conflict cu regula încrederii reciproce între statele membre care există, în statele membre care exista o dificultate în a se judeca unii pe alții. Aceste puncte mi se par uh, perverse și destul de ambigue în uh, hotărârea Curții de Justiție cu privire la aderare. Yeah, I, I think these accession questions are quite... Cred că aceste chestiuni de ade- relativ la aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană de Drepturile sunt foarte importante, deci um, ele vor fi comunicate știind că audierea noastră este transmisă și pe internet. Uh, ele sunt întrebări pertinente și importante și pentru cine se uită la această audiere. Caterina Cinici are acum cuvântul. Încă un avocat. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să adresez mulțumiri tuturor uh, oratorilor care au luat cuvântul pe o temă atât de importantă. Și vreau să iau cuvântul pe multe puncte, dar vreau să insist asupra ceea ce e cel mai important pentru mine. Protecția drepturilor minorilor. Vicepreședintele Timmermans a spus și s-a confirmat că există o legătură inevitabilă între criza economică și comprimarea drepturilor fundamentale și știm că în aceste circunstanțe, tocmai drepturile minorilor sunt cel mai puțin respectate pentru că sunt persoane vulnerabile și care trebuie neapărat să fie protejate și protejați cu atât mai mult atunci când există situații de criză. S-au dat foarte multe exemple. Copiii rom care nu au acces la școală, copiii care nasc deja cu boli pentru că um, trăiesc în uh, teritorii foarte poluate, copiii care nu pot să fie adoptați, copiii imigranților care deseori sunt uh, deținuți în circumstanțe de neacceptat și încă un punct la care țin foarte mult, minorii care sunt tratați ca și cum ar fi adulți în procedurile penale din anumite țări și eu sunt raportoare pentru această temă. Și să nu uităm și minorii care sunt vulnerabili din cauza faptului că sunt foarte expuși online și devin victimele um, pedofililor. S-a vorbit, printre altele,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 o reflecție din partea mea. E o întrebare pe care o adresez tuturor. Cred că ar fi bine dacă am putea adera și la Convenția Internațională a Drepturilor Copiilor. Foarte interesantă această ultimă întrebare. În ce privește pe minor, cred că furto, foarte multor deputați le pasă de drepturile minorilor. Doamna Verge acum are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și mie îmi pare bine că s-a organizat această audiere. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră și doamnei raportor pentru că știu ce rol a jucat fiecare dintre dumneavoastră. Vreau de asemenea să mulțumesc uh, oaspeților noștri și mai ales uh, domnului Vizne și doamnei Magawan, pentru că cred că ați ales niște exemple foarte bune ca să ilustrați contradicțiile uh, din instituțiile europene. Da, există valorile, declarațiile frumoase, principiile și apoi există actele, ceea ce se întâmplă concret și felul în care uh, evoluează sau mai, de, mai bine zis regresează situația. Este suficient să vedem deciziile CEDO ca să ne dăm seama cât de mult statele membre și mai ales cele din Europa Occidentală regresează. Da. Putem să ne întrebăm ce s-a întâmplat cu uh, statele membre care au colaborat uh, cu Uh, cia ul nu știm ce se va întâmpla, dar tot ceea ce privește internetul, iată un alt subiect, instrumentalizarea în cadrul luptei împotriva terorismului este destul de îngrijorătoare. Eu sunt din Franța și urmăresc de aproape cum evoluează dreptul francez în acest domeniu și um, după atentatele din 1 ianuarie în Franța am asistat la niște lucruri teribile pentru că în numele luptei împotriva apologiei terorismului am asistat la niște situații uh, scandaloase. Pot să dau multe alte exemple. Mie îmi pasă foarte mult de legătura dintre obligațiile pe care le are Consiliul Europei și um, cele care revin statelor membre în nume Convenției Europene a Drepturilor Omului și apoi um, obligațiile în numele dreptului comunitar, deseori ni se spune că nu colaborăm suficient. În această comisie noi suntem foarte vigilenți, dar în ciuda eforturilor noastre, chiar dacă deseori rapoartele noastre sunt adoptate în plenară, nu reușim însă să influențăm ce se întâmplă în afara instituțiilor europene. Și nu reușim să folosim dreptul Uniunii Europene și articolul 7 este un bun exemplu în această privință. Cred că ar trebui să ne alegem unul sau două subiecte și să ne consacrăm acestora în mod foarte precis, să vedem cum putem să folosim competențele UE în ce privește discriminarea, ca să înregistrăm niște progrese pe unul din aceste subiecte și ca să putem colabora. Apoi, în ce privește aderarea, știu că mi-am depășit puțin timpul, mă grăbesc, domnule președinte, privitor la uh, aderarea la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, pe mine mă neliniștește decizia Curții de Justiție, deoarece suntem într-o ambiguitate totală. Din ce în ce mai mulți juriști astăzi se întreabă dacă aplicăm decizia curților Justiție de la Luxemburg, atunci care mai este interesul Uniunii Europene de a adera la Convenția Europeană a Drepturilor Omului? Și oare nu cumva am regresat? Dar eu, ca și juristă, mă întreb în de ce uh, CEJ poate să impună niște condiții care să fie contrare unui articol din tratate. Deci cred că trebuie să ne gândim foarte serios, inclusiv la comisia noastră, și să fim foarte vigilenți și să evităm o dezbatere între poziția Consiliului, poziția Comisiei, poziția Parlamentului și poziția Uh, ceș, pentru că vă dați seama uh, ce se va întâmpla cu imaginea noastră în exterior. Thank, thank you for that. I, I appreciate people... Mulțumesc. Da, îmi place în momentul în care colegi cu experiență iau cuvântul uh, pe chestiuni juridice, legale. Și e clar că e o situație importantă. În momentul de față e nevoie de, de experiență și uh, competențe la nivel juridic, dar și la nivel politic, așa cum spunea domnul Aguilar. Avem nevoie de o astfel de voință și mă bucură faptul că avem această ambiție de a înregistra progrese. Urmează pe listă domnul Toaresti. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că Statele membre nu au curajul de a organiza această dezbatere și aș vrea să mă refer la ceea ce spunea domnul Timmermans când spunea că trebuie să uh, relansăm dialogul în Europa. În țara mea e clar că există o majoritate socială și politică care își dorește un proces de pace care să rezolve ultimul conflict politic deschis din Uniunea Europeană și asta în mod pașnic și în mod democratic, prin dialog. Cu toate acestea, această majoritate politică și socială nu are interlocutor, pentru că statul spaniol refuză acest lucru și nu vrea să mai facă niciun fel de uh, eforturi. Ba din potrivă, a încercat să submineze procesul de pace și uh, asta în numele unei legislații europene Uh, care de fapt condamnă actele uh, de violență în Uniunea Europeană. Și e clar că există o problemă fie de guvernanță, fie de jurisprudență, de uh, o problemă juridică. Și toate aceste lucruri se întâmplă în statul spaniol. Mai mult decât atât, dincolo de voința politică care lipsește la statelor membre, există și o problemă de standarde duble sau abordare dublă, pentru că dacă ne dorim să, să rezolvăm conflicte deschise din întreaga lume, ar trebui în același timp să fim și mai proactivi pentru a contribui la rezolvarea unor conflicte interne, în propria casă, lucru care ne va conferi mai multă legitimitate și credibilitate. Uh, e clar că avem nevoie de supraveghere democratică, așa cum spunea uh, reprezentantul Consiliului uh, Europei. Thank you very much for being brief. Um... Mulțumesc pentru faptul că ați fost succint și secretariatul ne-a amintit faptul că avem foarte mare întârziere. Vreau doar să spun domnului Diaz de Mera, înainte să vă dau cuvântul, că dure... avem mare întârziere, așa că dumneavoastră sunteți următorul pe listă. Așa de târziu, încât cred eu că am să bat toate recordurile din Parlament. Dar dacă îmi dați voie, domnule președinte, 30 de secunde doar. Panică. Bueno, muchas gracias por su tolerancia. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult pentru toleranță. Aceste 30 de secunde le voi folosi doar pentru a reacționa la față de ultima intervenție care utilizează utilizează cuvintele cu legitimitate, deși nu are legitimitate pentru a vorbi despre pace. Acela care nu a apărat pacea în mod sistematic ci a uh, favorizat violența. Și iată că nu mi-a trebuit nici măcar 30 de secunde. I'll, I'll, um, I'll allow that, but let's, um, let's move straight to Mrs. Winberg. Mulțumesc așa acum doamna Weinberg. I know you're always brief, so... Da, știu că noastră sunteți mereu succintă și la obiect, așa că vă dau cuvânt. Ordet. Eh, tack så mycket för all information jag givit här. Mulțumesc foarte mult și vreau să mulțumesc tuturor oratorilor pentru toate informațiile furnizate în prezentare. Este un subiect foarte important cel pe care îl abordăm astăzi și anume drepturile fundamentale, libertățile fundamentale. Și e clar că trebuie să luptăm împotriva discriminării și trebuie să facem tot ceea ce putem pentru a combate acest lucru, indiferent despre despre cine este vorba. Dar suntem în societăți foarte uh, diferite, pestrițe, multiculturale. Eu în Suedia am făcut eforturi mari pentru integrare, am investit fonduri mari pentru integrare, dar acest lucru duce la un efect, aș spune, uh, opus, pentru că creează așa niște uh, uh, situații în care oameni foarte diferiți conviețuiesc în paralel. Însă noi trebuie să aducem toate aceste persoane uh, împreună și să ne gândim la drepturile omului, să ne gândim la probleme de trafic cu ființe umane, să ne gândim că uh, traficanții primesc foarte multe, mulți bani pentru a aduce oameni în Europa și va trebui să abordăm asta la un moment dat. Acum, dacă discutăm despre minorii care sosesc neînsoțiți și care sunt, uh, fac obiectul unui trafic înspre Suedia, uh, de asemenea trebuie să vorbim atunci și despre acele organizații de trafic uh, care pun probleme mari în Suedia, pentru că mulți oameni care vin dinspre România Uh, ce se întâmplă cu criteriile de la Copenhaga, pentru că au fost menționate adinaori. Și în momentul în care vorbim despre drepturile omului, sincer mă gândesc de multe ori la femei și copii, pentru că acestea sunt cele mai uh, adesea supuse uh, unor violențe. Dacă e să ne gândim, spre exemplu, la uh, mutilarea genitală, lucru care este interzis în Uniunea Europeană, dar care există. Atunci, ce putem face? Pentru că vorbim, vorbim, dar trebuie să și acționăm concret. Ulrika, also very brief, please. Because we have another yes. round. Thank you, uh, Chair, for giving me the... Ulrika Lunacek, foarte pe scurt. Cred că vă reuși și eu să mă încadrez în 30 de secunde. În primul rând, doamne Cristina Liță din partea președinției letone. Domnul Timerman s-a referit la abordarea Consiliului față de statul de drept adoptat anul trecut, cu o potențială deschidere înspre o analizare anuală a situației din diferite state membre. Letonia deține acum președinția Consiliului și aș dori să știu dacă s-au desfășurat deja consultări sau pregătiri pentru acest dialog anual în urma propunerii de anul trecut. Mulțumesc, Urică, pentru că ai fost atât de succintă. Și acum doamna Maier. over uitzettingen aan de buiten. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am o, o întrebare adresată reprezentantului Consiliului Europei care s-a referit la frontierele externe ale Uniunii Europene și aș dori să aflu la cine v-ați uh, referit și apoi Amnesty International s-a referit la tragediile care se petrec pe mare. Operațiunile de salvare a oamenilor au dus, de fapt, la sporirea numărului de accidente pentru că traficanții știu că uh, Uh, se de, că există această operațiune de salvare. Vă mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. O să dau cuvântul răspund, uh, invitațiilor de a, pentru a răspunde, însă vă rog să nu răspundeți fiecarei uh, întrebări în parte, ci să aveți răspunsuri cât mai generale posibile. Uh, întrebărilor mai detaliate voi transmite avocatului uh, general uh, cererea de a le răspunde, de deci să nu încercați să răspundeți acestora. Și dacă rămân întrebări la care nu, se va, nu va fi oferit un răspuns, vom, vom avea și posibilitatea de a oferi acest răspuns în scris. În primul rând, domnul Musniex, există instrumente politice. Da, într-adevăr, dar unele instrumente juridice nu au fost folosite de 15 ani și aș dori să, să vă văd ă, că le folosiți și pe aceste instrumente juridice. Respingeri la frontiere. Am primit ă, rap- rapoarte și comentarii în acest sens Italia, din Italia, Bulgaria, ă, Spania, de exemplu. În Spania, de exemplu, de curând a fost o încercare de a legaliza aceste practici prin lege. Foarte problematic pentru că uh, Uh, se încalcă anumite convenții. Uh, cazul NSU din uh, Germania, voi discuta acest, acest punct la, cu ocazia viitoarei vizite din mai din Germania, apoi situația deținuților din Grecia, cei care făceau parte din partidul Zori Aurii. Vă rog să citiți raportul meu despre Grecia în legătură cu acest uh, punct aderarea Uniunii Europene la această convenție. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu aderarea Uniunii Europene la alte convenții, la aderarea, aderarea la Convenția privind drepturile uh, problemele, problemelor cu dizabilități. Deci, haideți să dăm viață și convențiilor care au fost ratificate până acum. Iverna? Vă mulțumesc. Foarte pe scurt, în uh, remarcile mele introductive, nu am mulțumit uh, raportoarei pentru contribuția sa vis-a-vis -vis de rolul societății civile. În ceea ce privește întrebările adresate mie, traficul de ființe umane și contrabanda cu ființe umane, desigur, toate Răspunsul la toate infracțiunile trebuie să fie unul în uh, limitele legii. Nu aceasta este problema la care ne-am referit noi. Noi ne-am referit la faptul că gestionarea uh, frontierelor Uniunii Europene, practicile vis-a-vis -vis de procesul imigrațional au dus la sigilarea, uh, sigilarea frontierelor externe, ceea ce duce la crearea unei piață pentru contrabandiști uh, de a transporta ființe umane în Uniunea Europeană. Și ajung astfel la al doilea punct, ideea că operațiunile de salvare au dus la numărul mai mare de, de, de accidente. Ei bine, faptele ne spun o altă poveste. În ianuarie acest an nu a avut loc nicio operațiune de salvare în largul mării. Știți că există operațiunea Triton uh, a Frontex, a cărui scop nu este însă de a salva vieți omenești în ianuarie, uh, sosirile pe mare au crescut cu 60%. Deci ce ne spune acest lucru? Ne spune că uh, tot mai mulți oameni părăsesc uh, zonele de conflict în disperare și își asumă acest risc, această călătorie riscantă și nu trebuie să uităm că dezbaterea pe care o purtăm trebuie să se bazeze pe, pe fapte. Mulțumesc. Again, thank you for... Vă mulțumesc pentru, un, uh, pentru acest uh, răspuns atât de succint. You know, if you uh, written answers or whatever, please, uh, please indicate and we could have a very brief... Și vă rog să ne transmiteți uh, dacă mai aveți și alte uh, întrebări, astfel încât să putem da acum ocazia și reprezentanței președinției. În ceea ce privește statul de drept, un răspuns foarte scurt, consultările au fost uh, demarate, este vorba de un proces în desfășurare, nu de un eveniment unic. Și în cadrul trocii prezidențiale uh, pregătim un schimb uh, regulat de opinii în ceea ce privește statul de drept în statele membre. A doua întrebare, ridicată de domnul Lopez Aguilar, cum putem, uh, cum putem garanta libertatea de exprimare și să combatem discursul uh, care incită la ură. Într-adevăr, este un echilibru greu de, de atins și discursul care incită la ură este un uh, exemplu foarte bun despre cum poate fi abuzată libertatea de exprimare. Nu cred că există o soluție universală, nu putem avea o abordare legislativă care să răspundă tuturor uh, problemelor. Cred că jurisprudența CEDO de la Strasburg este o bună sursă de informații privind uh, echilibrul potrivit între libertatea de exprimare și combaterea uh, instigării la ură, respectându-se principiul proporționalității și necesității. Însă aveți dreptate. Uh, există un conflict, o tensiune între drepturile care trebuie garantate și abuzarea drepturilor respective. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze pentru că v-am obligat să răspundeți, să răspundeți atât uh, de succint, însă răspunsurile dumneavoastră au fost foarte, foarte bune. Suntem foarte în, uh, în întârziere. Mm, și aș dori să vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră. Suntem în întârziere, suntem cel mai în întârziare de când am devenit eu președinte, tocmai mi s-a atras atenția, spune domnul președinte. Nu știu cum s-a întâmplat, dar s-a întâmplat. Vă mulțumesc pentru că aveți răbdare și îi uh, rog pe ceilalți invitați să vină la prezidiu. Vă mulțumesc!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 colleagues, um, colleagues, I'm going to start right away. Dragi colegi, haideți să începem direct a doua parte a audioerii noastre. Încep cu o scurtă mea culpa, este vina mea pentru această întârziere. Însă, cred că am dedicat timp îndelungat intervențiilor uh, colegilor noștri care reflectă interesul general față de această temă. Îmi cer scuze invitațiilor pentru că am făcut să aștept atât de mult. Vom uh, schimba puțin ordinea vorbitorilor. Lotte Leicht. Vei avea și tu o introducere scurtă. Dacă dorești să transmiți intervenția ta, puteți să, poți să ne-o dai și aș dori să vă rog pe toți, dacă puteți să vorbiți mai puțin de 10 minute, ar fi deosebit de util. Dacă nu doriți, nu este nicio problemă. Însă nu uitați că vi se vor uh, adresa și întrebări și cred că discuția, audierea va fi mult mai interesantă dacă am avea și și întrebări. Deci, Lotte, dacă dorești să începi să ai o prezentare mai scurtă, ne poți uh, transmite prezentarea ta întreagă în scris. Te rog. Îți mulțumesc, Claude. Vă mulțumesc pentru că ați invitat Human Rights Watch să participe la acest schimb de opinie atât de important. Promit să fiu cât mai uh, succintă, să-mi scurtez prezentarea nu este atât de dificil pentru că foarte multe lucruri uh, regăsite în prezentare au fost puse deja și o să vă pun la dispoziție prezentarea mea în scris. Cred că mă voi concentra mai mult pe uh, un lucru deosebit de urgent din punctul nostru de vedere, amintit uh, în uh, prima parte a audierii. Este vorba de criza extraordinară care se petrece în Marea Mediterană. În primul rând, foarte mulți antevorbitori astăzi au afirmat că Uniunea Europeană se bazează pe valori comune, pe demnitatea umană, pe egalitate și justiție. Este în același timp clar și cred că foarte mulți s-au referit la acest lucru astăzi. Este clar că mulți dintre cei care trăiesc în Europa uh, experimentează și excludere, discriminare și uh, suferință. În Uniunea Europeană există un puternic cadru de, garanter, de garantare a drepturilor fundamentale, există un angajament puternic și standarde înalte, însă respectarea drepturilor omului se măsoară prin fapte, nu prin uh, vorbe. Și realitatea este că în continuare se înregistrează abuzuri grave în Uniunea Europeană și că uh, există deficiențe din punctul de vedere al respectării cadrului, cadrului legislativ. Aș dori să spun câteva cuvinte despre criza uh, migraționale cu care ne confruntăm. Uniunea Europeană se confruntă într-adevăr cu o criză, o criză a politicii de azil și a politicii imigraționale și vă asigur că lumea observă ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Și Uniun, uh, credibilitatea Uniunii Europene pe plan global este subminată, mai ales în țările de origine a imigranților și în țările de tranzit a, a imigranților. Fluxurile tot mai mari de imigranți, de solicitanți de azil din Siria, din Eritrea și din alte părți ale lumii alimentează acum o criză umanitară care se manifestă la uh, granițele terestre și maritime ale Uniunii Europene, care au ca consecință, care au ca consecință mii de decese uh, au, au ca consecință întoarceri de la graniță brutale ale unor uh, persoane. Unele persoane sunt uh, închise în, în mod uh, abuziv uh, și în condiții deloc adecvate. Mai mult de 220 uh, de mii de imigranți și de solicitanți de azil au ajuns uh, pe mare în Uniunea Europeană în anul 2014, de patru ori mai mulți decât în, uh, în anii anteriori. Marea Mediterană este cea mai periculoasă rută maritimă pentru imigranți în, în acest moment un număr mare de persoane au murit în anul 2014 și știm că în anul 2015 cel puțin 450 de alte persoane au decedat în Marea Mediterană. De la sfârșitul operațiunii Mare Nostrum până în luna martie acestui an, uh, s-a dublat numărul de, de ambarcațiuni ilegale uh, care încerc, încearcă să ajungă în, uh, în Europa după cum a spus colegul din Amnesty International, um, numerele ne arată că operațiunile de salvare în Marea Mediterană nu au un impact asupra fluxului uh, imigrațional. Misiunea Frontex Triton cu, cu obiectivele limitate, cu resursele limitate, cu mandatul definit ca protejare a frontierelor externe, uh, nu poate garanta uh, operațiunile de salvare de care este nevoie atât de urgent în Marea Mediterană. Imigranții și solicitanții de azil încearcă să ajungă în Uniunea Europeană uh, și pe cale terestră, dar sunt uh, respinși în Bulgaria, în Grecia. Știm că se construiesc adevărate ziduri uh, la granița cu Turcia. Uh, ceea ce îi determină pe foarte mulți uh, imigranți proveniți din Siria, de exemplu, să aleagă ruta mult mai periculoasă prin Marea Egee. Uh, Spania și-a întărit frontierele enclavelor din uh, nordul Africii printr-o lege tocmai amintită, adoptată săptămâna trecută, pe 26 martie, prin care se oficializează unele practici uh, existente deja de a trimite înapoi uh, persoanele care au ajuns deja pe teritoriul uh, Spaniei. Este, este vorba de mulți răniți, inclusiv prin acțiunile violente ale polițiștilor de frontieră din Spania și se confruntă apoi cu un tratament abuziv și din partea autorităților Uh, din Maroc în momentul în care sunt întorși înapoi. Deci în aceste perioade ne alarmează faptul că Uniunea Europeană uh, accelerează acțiunile de externalizare a gestionării propriilor uh, frontiere. Comisia Europeană pregătește o agendă cuprinzătoare privind imigrația pentru, an, pentru luna mai și unele idei ne îngrijorează. Uh, și aș dori să menționez doar două dintre ideile uh, vehiculate. Ideea uh, uh, procesării în exterior a unor persoane, cum este Egiptul, de exemplu, dar și alte state, Egiptul și Sudanul, unde situația drepturilor omului nu este una optimă. Știm că președintele Sudanului este uh, urmărit uh, în mod penal pentru genocid în fața Tribunalului Internațional de la Haga. Știm ce se întâmplă și în Egipt, câte măsuri sunt puse în vigoare în numele combaterii terorismului. Însă aceste planuri uh, merg înainte. Uh, și planurile de reașezare a solicitanților de azil reprezintă o îngrijorare pentru noi. Programul uh, anterior al, uh, al Biroului pentru Refugiații Organizației Națiunilor Unite au uh, reprezentat, a reprezentat soluții durabile pentru refugiații aflați în tabere de, de refugiați. Însă, programul pre, propus de Comisia Europeană pune câteva semne de întrebare condițiile de primire a solicitanților de azil vor fi similare cu cele de care s-ar bucura în Uniunea Europeană? Uh, cât timp uh, vor trebui să aștepte oamenii respectiv uh, pentru a li se răspunde solicitării? Centrele respective vor funcționa mai, mai degrabă ca centre de detenție și nu tabere de refugiați? existența acestor centre va face mai probabil faptul ca uh, imigranții să fie uh, întorși uh, din drum și uh, oare persoanele care au ajuns în Uniunea Europeană vor trebui să meargă în centrele respective pentru a li se trata uh, solicitarea? și avem și o problemă cu ideea de a externaliza operațiunile de căutare și salvare unor țări cum este, cum este Egiptul. Asistența, asistența europeană este gândită în mod uh, pozit, în are bune intenții, însă ne temem că până la urmă consecințele ar fi ca un număr tot mai mare de persoane să se întoarcă în nordul Africii. Acest plan va limita sosirile și nu va garanta o plasă de siguranță pentru cei care caută un adevărat refugiu. Aceste propuneri sunt uh, învelite de o retorică umanitară, însă ar putea duce la practici uh, nedemne. Dacă Uniunea Europeană ia în serios necesitatea de a salva vieți uh, omenești, atunci Uniunea Europeană trebuie să convină asupra unui set de politici care să permită uh, imigranților să ajungă în siguranță în mod legal și sigur. Și există foarte multe uh, idei din acest punct de vedere, de exemplu, acordarea unui număr mai mare de vize umanitare, ușurarea restricțiilor pentru reîntregirea familiilor și o adevărată împărtășire a poverilor între statele membre ale Uniunii Europene. Fundațiile unei politici migraționale în Uniunea Europeană ar trebui să fie evidente Uh, respectarea obligațiilor conform dreptului internațional de a nu trimite înapoi oameni în locuri unde viața le-ar fi amenințată și libertatea le-ar fi amenințată, un tratament decent acordat imigranților și acordarea solicitanților de azil acces la proceduri corecte. Însă prima uh, imperativă trebuie să rămână salvarea vieților. Uniunea Europeană trebuie să depună un efort concertat și comun pentru a împiedica decesele în Marea Mediterană. Uniunea Europeană trebuie să investească resursele necesare și să depună toate eforturile necesare pentru a garanta uh, operațiuni de căutare și salvare a vieților românești în Marea Mediterană, pentru că de aceste operațiuni depind viețile oamenilor. Vă mulțumesc! Thank you very much. I'm going to ask Gabriel Tonenberg to speak. Vă mulțumesc. O să dau acum cuvântul lui Gabriel Togenburg, însă trebuie să vă spun că dacă, dacă toți invitații vor lua cuvântul pentru 10 minute, nu prea vom mai avea timp pentru întrebări și contribuții suplimentare. Deci depinde de dumneavoastră dacă doriți să folosiți toate cele 10 minute. Dacă vă veți limita la 5 minute, vom avea timp și pentru întrebări. Însă depinde de dumneavoastră. Deseori, în 5 minute se pot spune la fel de multe lucruri ca în 10 minute, deci vă rog să vă limitați la punctele cheie pentru dumneavoastră. Lotesa, s-a referit la imigrație. Poate dumneavoastră ne puteți spune alte câteva puncte cheie importante din punctul de vedere al drepturilor fundamentale, care sunt amenințările principale asupra cărora ar trebui să insistăm mai mult? Gabriel, te rog. Much, I guess I, I should be quick since the commission of... Mulțumesc. Ar fi păcat să se spună că agenția nu reușește să fie mai eficientă decât alți distinși vorbitori de la acest eveniment. Acest eveniment este uh, o dată de reținut în calendarul uh, evenimentelor din Uniunea Europeană și mă bucur de faptul că doamna Ferrara a adăugat o nouă componentă la acest raport pentru că s-a consultat direct cu societatea civilă, pentru că ea a spus că uh, a consultat societatea civilă prin intermediul platformei drepturilor fundamentale pe care o um, întreține agenția noastră și a spus că au consultat și în direct ONG-urile noi, în mod tradițional, ne consultăm cu oamenii despre care vorbim. Deci, uh, toate instituțiile europene pot să folosească această platformă pe care am pus-o noi la punct. E adevărat că nu este încă o tradiție de foarte lungă durată această întâlnire și această discuție, dar sper să revină an de an la Parlamentul European cu această ocazie. Raportul anual al agenției noastre vorbește despre ciclul politic al drepturilor omului din Uniunea Europeană. Noi vorbim despre toate situațiile, protecția datelor, accesul la justiție, discriminarea și așa mai departe, însă președintele m-a rugat să mă concentrez asupra minorităților. Minoritățile, un subiect vast, un termen destul de vag, regrupează grupuri diferite și situații foarte diferite. Gândiți-vă la minoritățile uh, Uh, tradiționale, minoritățile naționale, anul trecut a fost unul uh, diferit uh, pentru că 14 state din cele 28 au trebuit să prezinte un raport în ce privește minoritățile naționale la Consiliul Europei. Și au existat și avize în acest sens și din câte știu eu, peste trei săptămâni în, în Parlamentul European va exista audiere pe tema minorităților naționale Acum aș vrea să vorbesc despre trei situații. Situația romilor, apoi uh, minoritățile etnice și religie și, apropo, și câteva cuvinte despre victime. De la Amnesty International am aflat că există acum o acțiune în justiție împotriva Republicii Cehe dar nu este deloc surprinzător pentru că toate studiile noastre ne arată că există o adevărată segregare în sistemele de educație, în um, ceea ce privește pe România Uniunea Europeană și în Republica Cehă uh, um, indicii erau cei mai proști. Nu vrem să învinuim Republica Cehă, vrem să vă spunem că peste tot în cele 28 de state membre trebuie să ne uităm în mod regulat și să vedem dacă uh, legislația se aplică. Este și motivul pentru care vom face din nou acest uh, studiu pe scară foarte largă anul acesta ca să vedem dacă există noi tendințe, pentru că pentru noi acest lucru este important, să identificăm tendințele decât să descriem situația de fapt a unui stat în parte. Apropo de situația romilor, segregarea în sistemul educațional este o mare problemă. Când ne uităm la toate cele 28 de state membre, în Republica Cehă 23% dintre copiii Roma sunt școlarizați ori în instituții speciale, așa numitele școli, școli speciale, sau în școli quasi normale, însă ei de fapt sunt uh, Uh, majoritatea. Și în Republica Slo- um, Slovacă și în Franța procentele nu sunt foarte îmbucurătoare. Deci vedeți că se fac eforturi pentru a uh, permite o mai bună integrare a romilor, însă rezultatele încă sunt dezamăgitoare. Vreau să ajung la al doilea punct, etnicitatea și religia. Acestea încă sunt uh, motive de discriminare și de criminalitate în cele 28 de state membre. Viitorul nostru raport ne arată că dacă analizați diferitele date pe care le avem din statele membre, etnicitatea este în continuare cauză de discriminare. Cifrele sunt foarte mari și conștientizarea populației în ce privește drepturile victimelor este uh, foarte slabă. Cum spuneam, cifrele rămân constante. Vicepreședintele Timmermans a citat din uh, studiul nostru când spunea că 26% dintre uh, cei că, um, dintre evrei care au răspuns la uh, sondajul nostru au spus că au avut de suferit de pe urma hărțuirii pe motive de apartenență la religia iudaică și 28% dintre uh, respondenții evrei uh, evită să poartă semne distinctive care să identifice ca fiind evrei și spun de asemenea că evită anumite locuri pentru că acolo nu se mai simt în siguranță. Și avem rezultate uh, similare în ce privește persoanele LGBT. Și acolo vedem uh, Uh, o trend ascendent în ce privește crimele motivate de ură. Deci acesta ar trebui să fie un domeniu prioritar pentru statele membre. În viitorul raport arătăm că și colectarea datelor, deci informațiile pe care le avem privind diferitele accidente, sunt insuficiente. Doar 5 state membre au statistici fiabile. Drepturile victimelor. Aici câteva progrese, pentru că directiva privind drepturile victimelor ar trebui să fie implementată până în noiembrie anul acesta. Am făcut un prim studiu cuprinzător în ceea ce privește drepturile victimelor din cele 28 de state membre și există progrese um, practici îmbucurătoare, mai ales în ce privește informarea Însă, din păcate, deci aici nu este totul roz, pentru că um, se folosesc uh, termeni pe care oamenii le um, înțeleg foarte greu și atunci, chiar dacă se fac campanii de informare, nu sunt suficiente pentru că nu sunt suficient de explicite. În ce privește indicatorii, noi credem că aceștia au o plus valoare. Eu cred că trebuie să recunoaștem faptul că cadrul următorul lucru, că acest cadru legislativ este uh, convingător, este un cadru solid, însă implementarea lasă de dorit în ce privește combaterea crimelor motivate de ură și de discriminare și de rasism. Deci eu cred că trebuie să avem campanii de sensibilizare mult mai convingătoare. Știți că directiva obligă statele membre să informeze categoriile de populație uh, pentru că există un nivel ridicat de risc în ce privește drepturile lor și felul în care îi protejează legea. Însă acest lucru nu se face. Oamenii atunci când sunt discriminați uh, nu se gândesc să se plângă și nici când sunt uh, agresați. Cei care uh, comit asemenea crime și asemenea agresiune ar trebui să știe ce pedepse riscă, însă când aceste pedepse nu sunt aplicate, atunci evident că asemenea acte nu sunt descurajate. Indicatorii ar fi utili și pentru că atunci nu ne-am uitat numai la legile pe hârtie, ci și la felul în care pe teren se aplică această legislație și să știți că raportul nostru are un întreg capitol despre acest subiect și acest raport uh, vă va fi prezentat peste 10 săptămâni. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim frumos și mulțumim pentru felul în care agenția dumneavoastră se implică în acest raport. Nu putem să acuzăm Comisia Libe că duce uh, lipsă de ambiție pentru că Următorul uh, vorbitor era de la Departamentul de Studii Politice. Știți că au făcut acest studiu cuprinzător. Cred că toată mă l-a citit, nu așa că l-ați citit. Impactul crizei asupra drepturilor Uniunii Europene. Să pot să prezint acest raport în 5 minute, maxim 10, este o mare ambiție. Dar știți ce contează, știți care a fost influența austerității și toate acestea sunt în raport. Dar știu că toată lumea le-a citit, deci nu știu dacă puteți să faceți acest lucru, să condensați uh, această prezentare. Dar vreau să felicit uh, Departamentul de Politici. Este un studiu foarte ambițios. Știm că și drepturile sociale au fost afectate, nu numai ceea ce numim noi în mod tradițional drepturile omului, este ceva um, incredibil. Și mi se pare incredibil că, nu, că trebuie să vorbiți atât de puțin. Deci am făcut această introducere și îmi cer și scuze. Cineva m-a întrebat de ce nu se vorbește despre oamenii fără adăpost în audierea de astăzi. Deci vă rog să încercați să ne explicați acest studiu și vă mulțumesc pentru efort și îi încurajez pe colegi să citească studiul. Deci dacă puteți să ne explicați în câteva minute Vă rog. Thank you, Mr. President. Thank mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și pentru cuvintele frumoase de încurajare. Am să încerc să condensez aproape 500 de pagini în mai puțin de 5 minute. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru această ocazie oferită de a prezenta situația drepturilor omului în statele membre ale Uniunii Europene. E vorba de un, stat, de un studiu uh, cerut de către Comisia Libe și a fost uh, realizat firma Milieu, o firmă de consultanță aici în Bruxelles. Sper că veți avea ocazia și veți găsi timpul necesar pentru a citi acest studiu, pentru că, de fapt, se bazează pe o selecție de situații din statele membre. Nu toate sunt prezentate, dar abordăm o gamă largă de drepturi fundamentale. Și foarte pe scurt am să vă explic cum anume am selecționat aceste subiecte în statele membre pentru a ilustra acest studiu. În momentul în care am hotărât să selectăm anumite state membre, am ținut seama de mai multe criterii, primul dintre ele fiind dacă statul respectiv avea programe de ajustare economică, anumite aranjamente cu Troica. Dacă exista o, o, anumite, existau anumite aranjamente temporare cu FMI sau cu uh, Troica. Apoi să vedem uh, sistemul juridic din statul respectiv și în final <laughs> am încercat de asemenea să avem o reprezentare geografică cât mai echilibrată cu putință. Dar, având în vedere anumite constrângeri și având în vedere faptul că uh, anumite regiuni sunt mai afectate decât altele de criză, evident, uh, echilibrul acesta geografic nu e atât de perfect cum ar fi putut să fie. Am selecționat, deci, șapte state membre. Belgia, Cipru, Grecia, Irlanda, Italia, Portugalia și Spania. Și dincolo de aceste șapte state membre, mai avem și trei state membre în care a existat Troica, Belgia și Italia sunt uh, țări care nu au uh, beneficiat de un sprijin din partea Troicii și am, ne-am pus întrebarea dacă să includem și Ungaria și Letonia și până la urmă, din anumite motive, uh, mai ales având în vedere faptul că Letonia a fost deja recunoscută ca fiind o țară care a aderat recent la zona euro și care nu a fost afectată atât de tare de criză și având în vedere de faptul că și uh, uh, în ceea ce privește Ungaria, Parlamentul European avea deja mai multe rezoluții pe acest subiect, am uh, hotărât să nu includem aceste țări, știind foarte bine că urma să existe și o audiere în acest sens în Parlament, așa că până la urmă aceste două țări nu au fost incluse. Odată ce am făcut selecția, am încercat să vedem care sunt drepturile pe care dorim să le monitorizăm în acest studiu. Am inclus, așa cum spunea domnul președinte, am încercat să includem și drepturi sociale și politice și economice și, în final, selecția noastră arăta în felul următor. Dreptul la educație, ne-am referit doar la învățământul obligatoriu, dreptul la îngrijiri de sănătate, ca, și anum, ca fiind și accesul la aceste îngrijiri de sănătate, dreptul de a lucra, și anume posibilitatea de a avea și de a păstra un loc de muncă în condiții favorabile, dreptul la pensie, care este de fapt un drept dobândit și accesul la justiție, care permite fiecărui cetățean să poată beneficia în mod eficient de toate drepturile ce îi revin. Și în final am încercat să analizăm și dreptul de exprimare și de a, întrunire, în sensul în care am vrut să vedem în ce fel aceste drepturi au fost afectate de către austeritate, de către situația de criză, de către măsurile de austeritate, de protestele care au putut exista și care a fost și răspunsul statelor membre în astfel de situații de protest. Și am vrut să vedem cum anume mecanismele de monitorizare naționale, internaționale au fost utilizate pentru a vedea care a fost impactul crizei asupra drepturilor fundamentale. Acum, dincolo de aceste drepturi, aș spune eu, de bază fundamentale, am încercat de asemenea să analizăm și alte drepturi care au fost identificate uh, Uh, în anumite cazuri pentru că au existat interferențe suficiente uh, și le-am, nu le-am identificat în toate statele membre, ci doar în unele dintre ele, tocmai pentru a încerca să ne adaptăm unor situații specifice fiecărui stat membru în parte. Spre exemplu, dreptul la locuință, la proprietate, la muncă, printre care și dreptul la convenții colective, spre exemplu, libertatea de a, informare, dreptul la asigurări sociale, dreptul la apă și interzicerea discriminării. Și am vrut să ne asigurăm că avem suficiente informații și că acestea pot fi gestionate în așa fel încât să avem o abordare exhaustivă a subiectului respectiv și am fixat o dată pentru terminarea acestui studiu, 30 iunie 2014, lucru care însemna că, de fapt, analiza s-a concentrat pe situația așa cum era ea până la această dată, ținând seama, evident, și de faptul că ar putea să apară, să intervină anumite evoluții, anumite modificări. Deci, oricum, dacă acestea intervin, studiul nostru va fi adaptat. am organizat diferite consultări cu părțile interesante și acum foarte pe scurt aș vrea să vă prezint rezultatele acestui studiu. Am identificat trei condiționalități tip în cadrul măsurilor de austeritate, acolo unde au fost operate reforme, reforme care se aflau pe agenda de lucru de ceva vreme, chiar înainte de sosirea crizei și că uh, E vorba de uh, măsuri care au fost accelerate din cauza situației de criză. Mă refer, spre exemplu, la sistemele de sănătate și de pensii. Apoi am observat că există măsuri de austeritate într-un sens mai strict, ceea ce înseamnă că în anumite situații nu s-ar fi ajuns la astfel de măsuri, dar din cauza crizei astfel de măsuri au fost luate. Spre exemplu, um, sumele depuse de către cetățeni în, uh, în Cipru, deponenții și situația lor. Apoi, măsuri care au fost luate pentru a ușura situația care a fost provocată de măsurile de austeritate. Și aș dori să vă prezint deci pe scurt rezultatele acestui studiu, dincolo de fiecare drept în parte ce a fost uh, analizat. Însă vă invit totuși să aruncați o privire pe acest studiu. Dar ce am constatat cam peste tot este faptul că, deși nu am observat situații de discriminare ca atare sau o lipsă de calitate în drepturile fundamentale, reiese totuși din studiu că măsurile de austeritate au afectat anumite grupuri de populație mai mult decât alte părți ale populației. Și am fi vrut să subliniem astfel de tipuri de grupuri sociale care au fost mai afectate. Apoi, bazându-ne pe aceste rezultate, studiul a formulat și o serie de recomandări, recomandări cu caracter general, care ar putea fi aplicate peste tot, în toate statele membre ale Uniunii Europene, iar unele dintre aceste recomandări sunt în felul următor, și anume că reducerile nu ar trebui să fie niciodată orizontale, ci ar trebui să, nu ar trebui să ducă doar la o reducere a cheltuielilor, ci ar trebui să nu accentueze și punctele slabe. Având în vedere măsurile ce au fost luate din discuțiile și consultările noastre cu părțile interesante, e clar că această consultare trebuie să aibă în permanență loc. Acolo unde a existat acest lucru, nivelul de respectare a drepturilor fundamentale a fost uh, menținut destul de înalt. Apoi, trebuie să ne asigurăm că e nevoie de transparență tocmai pentru a ne asigura că există comunicare între diferitele instituții și entități care intervin în cadrul TOICA. Intervine domnul președinte pentru a ruga oratoarea să uh, ajungă la concluzie. Am spus asta încă de la bun început. Nu uitați că mai avem și întrebări ce vor fi adresate ulterior. Eventual, dacă sunt alte întrebări, eu rămân la dispoziția dumneavoastră și pot răspunde la ele. Bun, mulțumesc, spune domnul președinte. Nu mai avem timp, așa că nu uitați, mai sunt și alți oratori care urmează să intervină. Vă mulțumesc, e foarte amabil și oricum uh, raportul noastră îl avem în versiunea sa uh, pe hârtie. Vă mulțumim foarte mult și îi rog pe colegi să îl citească și eventual dacă încă de pe acum au întrebări să le poată adresa. Bun, acum trecem mai departe. Următorul orator este domnul Rodolfo Catani, vicepreședinte al Platformei Sociale și secretar al uh, um, Formului uh, um, Cetățenilor Europeni cu Dizabilități. Și urmează apoi Nicola Grateri, procuror la Tribunalul din Calabria, în Italia. And while Rodolfo is um, taking his place, I just want... În timp ce Rodolfo se așează și își ocupă locul, aș dori să spun că a existat foarte multe discuții cu foarte multe ONG-uri care au acces la acest raport, doamna Ferrara, și e clar că această platformă socială este reprezentată și e bine că este reprezentată astăzi și că avem un, un spațiu prevăzut și pentru aceste ONG-uri ca acestea să poată interveni. Rodolfo, you have the floor. Thank you. Thank you very much. Ai cuvântul, Rodolfo. Vă mulțumesc. Uh, întârzierea este foarte mare însă oricum m-ați prezentat deja. Iau cuvântul și am onoarea de a reprezenta două organizații importante, Platforma Socială a ONG-urilor sociale și Forul uh, pentru Dez- uh, European pentru persoanele cu dizabilități. Ambele organizații re- au reușit să uh, lucreze împreună, să vorbească la uh, unison unison și să ceară instituțiile europene să-și respecte promisiunile făcute prin tratatele Uniunii Europene și prin Carta Drepturilor Fundamentale. Nu o să mă mai țin de textul uh, pregătit, deci voi sări peste pregăti, pe, pe introducerea pe care am pregătit-o. Aș dori să spun că foarte mulți cetățeni euro- europeni sunt discriminați în continuare, drepturile lor sunt încălcate în toate domeniile vieții și această situație se regăsește în toate statele membre. Am listat câteva exemple pe care, vi le, pe care le voi prezenta foarte, foarte rapid uh, oameni care nu pot să practice sport fără o, o, un asistent, uh, oameni în vârstă care nu pot călători cu avionul pentru că nu dispuneau de o asigurare specială, femei musulmane care nu puteau care nu au fost, nu, nu li s-a permis să intre în anumite locuri pentru că purtau uh, baticul tradițional, cupluri între cupluri, între persoane de același sex care cărora nu li s-a permis să intre într-un bar sau într-o cafenea sau au fost dați afară din locurile respective pur și simplu pentru că se sărutau în public. În Polonia, de exemplu, și în alte state, uh, persoane cu asistență sau cu câini ghizi nu au putut să intre în uh, nu au putut să intre în magazine, restaurante, nici măcar în uh, biserici o tânără din uh, Irlanda cu dizabilități uh, intelectuale a trebuit să-și părăsească familia și a fost instituționalizat uh, pentru a primi tratamentul de care avea nevoie. Este o listă care ar putea continua, însă cred că este clar că este vorba de situații extrem de dificile pentru un om. În plus, oamenii se tem să își povestească experiențele sau nu fac acest lucru pentru că nu au încredere în, uh, în sistemul uh, legal și în plus se confruntă și cu instigare la ură sau cu uh, violență. În, pe lângă analizarea situației indivizilor, avem nevoie de date comparabile, fiabile din, uh, din mai multe state europene și din acest punct de vedere, Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale a dezvoltat o, medo- o metodologie. Uh, interzicerea persoanelor cu dizabilități de a intra într-un spațiu public, în diferite zone, cum sunt barurile, restaurante și așa mai departe, Uh, refuzarea accesului la acces, uh, de acces la servicii cum sunt serviciile bancare nu reprezintă o încălcare a drepturilor omului, ci reprezintă încălcarea principiilor uh, fondatare ale Uniunii Europene care garantează tuturor cetățenilor dreptul de a participa în totalitate la viața publică, de a participa la piața internă și de a circula liber în Uniunea Europeană persoanele cu dizabilități a căror capacitate legală a fost limitată sau le-a fost refuzată uh, nu pot să-și exercite drepturile. Așa cum s-a spus deja, reducerea sau folosirea în mod abuziv a fondurilor și uh, serviciilor reprezintă de asemenea o, o încălcare a drepturilor fundamentale, de exemplu reducerea serviciilor în urma măsurilor de austeritate sau folosirea unor fonduri pentru a păstra instituționalizarea unor persoane. Deci considerăm că lucrurile trebuie să se schimbe în mod radical. Există o cale de urmat și noi propunem trei acțiuni principale. În primul rând, dezvoltarea unei strategii europene interne pentru promovarea drepturilor omului, însoțirea unei asemenea strategii de un uh, set de măsuri spe- politice specifice și, în fine, adoptarea directivei privind egalitatea orizontală. Um, numărul 426 din anul 2008, care se referă la punerea în aplicare a principiului uh, egalității de tra- tratament între persoane, indiferent de religie, credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală. În ceea ce privește strategia internă a Uniunii, Europe- Europe- a Uniunii Europene pentru a sprijini drepturile omului, salutăm proiectul de raport al uh, doamnei Ferrara privind situația drepturilor omului în Uniunea Europeană și mă bucură faptul că propunerea, că propunerea dumnei este aliniată propunerilor pe care le-am făcut noi. Am spus că această strategie este aliniată cu propunerea platformei sociale și cu propunerea rețelei uh, privind democrația și drepturile omului. Dincolo de propunerile instituționale pe care le facem, ne bucură în mod special faptul că raportul de Ferrara se concentrează pe solidaritate și pe drepturile sociale, noi ne dorim ca Uniunea Europeană să meargă dincolo de respectarea și protejarea drepturilor omului și să joace un rol proactiv pentru a se asigura că acestea sunt uh, într-adevăr puse în aplicare. În ceea ce privește drepturile sociale, așa cum se menționează și în raportul Ferrara, Uniunea Europeană ar trebui să încurajeze statele membre să adere la instrumentele privind drepturile omului și la mecanismele de la Consiliul Europei și de la Organizația Națiunilor Unite, în mod special Carta Socială Europeană și la procedurile privind uh, plângerile colective. Strategia internă a Uniunii, Euro- a Uniunii Europene de promovare a drepturilor omului ar trebui să fie com- com- completată de alte strategii și cadre ale Uniunii Europene și nu ar trebui să le înlocuiască pe acestea. De exemplu, obiectivul strategiei europene privind dizabilitatea 2010-2020 ar trebui să fie revizuit astfel încât să uh, garanteze punerea în aplicare a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile uh, persoanelor cu dizabilități, uh, convenție pe care Uniunea Europeană a ratificat-o și aș dori să subliniez faptul că această convenție a Națiunilor Unite este singura convenție internațională ratificată de Uniunea Europeană. Um, este un motiv de mândrie și noi am pregătit un raport pe care îl vom uh, transmite Comisiei de Resort al Națiunilor Unite peste câteva zile. Comisia anterioară a adoptat strategia Um, strategia națională privind integrarea uh, romilor și strategia privind egalitatea între sexele Uniunii Europene, există semnale îngrijorătoare din partea noi, echipa domnului uh, Juncker, vis-a-vis -vis de aceste teme. Drept urmare, Uniunea Europeană se confruntă cu riscul de a rata uh, oportunitatea de a impune politicile care să aducă o adevărată schimbare în viața uh, oamenilor. De exemplu, o faie de parcurs a Uniunii Europene pentru sprijinirea drepturilor persoanelor LGBTI ar putea îmbunătăți coerența între poziția Uniunii Europene și acțiunile Uniunii Europene în interiorul Uniunii Europene și în exterior o agenda Uniunii Europene privind drepturile copiilor ar putea sprijini în mod concret punerea în aplicare a măsurilor de, pentru protejarea drepturilor copiilor, așa cum cere tratatul, tratat, cum cer tratatele Uniunii Europene. Însă, mult mai important este ca Uniunea Europeană în cele din urmă să deblocheze directiva privi, orizontală privind egalitatea ne bucură faptul că doamna comisar Euro, Iurova s-a angajat în acest sens. Adoptarea directivei privind egalitatea, și mă apropiu de, de concluzie, va asigura că toate persoanele care fac parte din cele șase grupuri supuse unui risc de a fi discriminate, identificate prin articolul 19 din tratat, vor fi protejate împotriva discriminării când vine vorba de accesul la orice bunuri și servicii. Această directivă va încuraja și mai mult statele membre de a pune în aplicare Convenția ONU internațională într-un mod coerent în Uniunea Europeană. Așteptăm cu nerăbdare din partea Comisiei Europene propunerea privind uh, uh actul uh, accesibilității europene, anunțat deja din anul 2014. Noi considerăm că pe termen lung instituțiile europene trebuie să recunoască valoarea adusă de ratificarea Uniunii Europene sau de aderarea Uniunii Europene la instrumentele internaționale privind uh, drepturile omului, așa cum s-a întâmplat cu Convenția ONU privind persoanele cu dizabilități. Platforma socială și Forumul, personal, Forumul European al Persoanelor cu Dizabilități sunt interesate să continue să discute toate aceste propuneri cu prietenii noștri din Parlamentul European și, în mod specific, cu uh, membrii Comisiei Liber. și, în final, aș dori să mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Catani. Și acum voi da cuvântul domnului Nicola Grateri, ultimul vorbitor și aș dori să mulțumesc și interpreților pentru răbdare, având în vedere faptul că vom, uh, vom întârzia puțin. Domnule Grateri. Am să încerc să vorbesc mai puțin de 10 minute. Vreau să-i mulțumesc doamnei Ferrara pentru faptul că m-a invitat. În ultimii ani, țările din nordul Africii și mai ales uh, mă gândesc la Siria, au trecut prin probleme foarte grave și fluxurile migratorii din uh, aceste țări, acești oameni uh, săraci, ca să supraviețuiască, sunt gata să moară, să-și riște viața în Marea Mediterană și ați văzut că cifrele tot cresc. Este evident că dacă noi ne gândim la ce strategie poate să adopte Europa, inclusiv ultima care a fost adoptată s-a dovedit ineficientă și inadecvată, pentru că nu este o soluție pentru problemă. Trăim într-o Europa slabă, într-o Europa care îi pasă mai mult de problemele economice mm, și de schimburile comerciale decât de propria sa securitate își petrece zilele discutând mai mult despre acestea decât despre securitate. Totul ar fi costat de două ori mai puțin dacă am fi avut curajul și poate și voința să investim în aceste țări, în loc să îi constrângem pe acești bieți oameni să-și riște viața pentru libertate. Ar costa mult mai puțin dacă i-am ajutat să trăiască în acele țări, nu dând bani, pentru că știm foarte bine că corupția este foarte puternică acolo, mult mai puternică decât în țările europene, dar am putea să construim puțuri um, de apă, um, instalații de energie solară, spitale, școli și așa mai departe. Dar ei de ce pleacă? Pentru că consideră că fac o călătorie pe către mai bine, dar când acești nefericiți ajung în Italia, știind că țări precum Spania sau Grecia au o legislație mult mai restrictivă decât a noastră, mai ales o, o, o poliție mult mai strictă, atunci oamenii preferă să ajungă la Lampedusa și să nu traverseze strâmtarea Gibraltar, care ar fi, ceea ce ar fi mai puțin riscant. Dar odată ajuns în Europa, problema rămâne pe seama Italiei, căci țările puternice din Europa Uh, um, sunt indiferente, prea puțin le pasă, pentru că este inițial problema Italiei din punctul lor de vedere. Deci, Europei nu-i pasă de securitate. Eu nu vreau să spun aici că uh, imigrația generează terorism. Noi nu trebuie să ne gândim doar ISIS, dar ISIS nu are nevoie să aducă teroriști în Europa. Teroriștii deja există în Europa. ISIS uh, uh, recrutează pe internet îi recrutează pe toți uh, acești excluși din societățile noastre care n-au reușit uh, să se descurce din ajutoarele sociale, care se simt importanți și puternici, pentru că odată ce sunt înrolați de către ISIS pe internet, uh, pot oricând să facă acte teroriste, oriunde în Europa, în oricare stat, în oricare capitală a Europei. Europa nu are cultura securității. Europa nu este armată, nu este pregătită. Iată de ce țările din centrul și nordul Europei sunt plini de oameni din Drangheta și Camora și Coza Nostra, deci mafioți care știu cum să vândă droguri și cum să, să spele banii pe care i-au obținut prin vânzarea drogurilor. Și ei s-au infiltrat peste tot în centrul și nordul Europei. Acești bieți imigranți ajung în Europa Evident că inițial și pe termen mediu este o problemă pentru Italia, dar în același timp nu, trebuie, nu putem să vedem ca pe o resursă pentru Europa, pe un avantaj pentru Europa. Pe termen mediu ei, de fapt, reprezintă o problemă o problemă de mari dimensiuni, o problemă care nu poate să fie rezolvată numai prin construirea de tabere, tabere care ajung ca un fel de lagăre de concentrare, care mm, sunt păzite, închise și apoi cum poți să ajungi pe acești oameni să se uh, integreze? și deseori suntem ipocriți și folosesc uh, cu bună știință acest termen, pentru că noi mm, îi catalogăm pe acești oameni, ne place să le, dăm etich- să le aplicăm etichete, dar ei au fost rămutați pe mii de kilometri. De fapt, problema se mută doar cu 2000 de kilometri mai, mai la nord și se cere statelor din centrul și nordul Europei să se gândească uh, că nu doar frontierele fizice trebuie avute în vedere, nu este o problemă a celor din Sud. Trebuie să fie problema întregii Europe, pentru că, da, problema ai amânat-o numai. La un moment dat se va muta și mai la nord și atunci ce faci? Trebuie să acționăm în mod colegial. Nu e suficient să trimiți uh, patru nave în Marea Mediterană ca să rezolvi problema sau să trimiți puțini bani. Așa nu faceți decât să uh, um, multiplicat problemele. Am auzit că în Italia ar exista mai puțin deținuți. Pe mine nu mă încântă deloc această concluzie, pentru că eu cred că soluția problemei nu este uh, ca să ai mai puțin deținuți, nu este să construiești o nouă închisoare, nu, trebuie să ai un sistem educațional un, un sistem care să îi convingă pe oameni că nu e normal să devii delicvent. Ar trebui să existe de asemenea judecători care acționează în numele statului, dar nu aceasta este soluția la problema uh, noastră, ci să avem o strategie pe termen mediu și pe termen lung. Nu să așteptăm și să uh, suportăm ce spune Europa. Europa nu e ceva undeva departe, noi suntem Europa. Thank you very much, uh, Mr. Grateri. Mulțumim frumos, domnule Grateri. Vreau să mulțumesc tuturor oratorilor din această sesiune pentru că a trebuit să le limitez timpul de vorbire. Domnul Diaz de Mera trebuie să plece. Mulțumesc uh, celor care au stat până la capătul acestei audieri. Avem patru deputați care doresc să adreseze întrebări am depășit deja timpul. Interpretul a acceptat să ne dea câteva minute suplimentare. Președintele mulțumește. Dragi colegi, vă rog frumos să îmi dați o mână de ajutor și să nu vorbiți mai mult de un minut. Mario, tu ai cuvântul. Maria, pardon. Mulțumesc. Am o întrebare și o sugestie apropo de chestiunile legate de minorități. E foarte important să înțelegem că există foarte multe fațete ale problemei. Unele sunt acoperite de convenții, altele de uh, Consiliul Europei, altele de legislația comunitară. Ce vreau să spun este că avem aceste noi minorități, oameni care vin din țările europene, mai ales din Polonia și alte noi state membre, care muncesc și trăiesc în Regatul Unit și în alte vechi state membre, și, și situația acestor noi minorități nu este acoperită de niciun fel de convenție și nu se fac studii. Și poate că ar trebui ca la anul să includem acest capitol în raportul nostru pentru că știți că există niște efecte pe piața muncii acestei mobilități intra-UE și există anumite probleme legate de drepturile sociale, culturale, care nu sunt avute în vedere. Da, dar Maria, tu singură răspunzi la întrebare. Tu vrei să extindem definiția minorităților. Da? Doamna Vergia acum are cuvântul. Foarte pe scurt, vă rog frumos. Da, eu sunt foarte mulțumită că am vorbit Vin din Tunisia și m-am trezit foarte devreme azi dimineața și sunt puțin zăpăcită. Deci mă bucur că vorbim atât de mult despre imigrație, dar eu aș vrea să fim atenți la ce spunem, pentru că eu nu mai suport discursurile care repet în mod conștient sau inconștient faptul că suntem invadați de către imigranți și că singura problemă este în Italia. Toată lumea mă cunoaște, știți foarte bine care sunt pozițiile mele, dar dacă nu suntem atenți, noi singuri alimentăm discursurile extremei drepte. Europa nu este invadată de imigranți. În Europa există lipsă de solidaritate între statele membre și statele membre împiedică cooperarea între diferitele uh, instanțe. Domnule, dacă situația este așa cum spuneți dumneavoastră în Italia, este și din cauza guvernului italian, care nu vrea nimic altceva decât bani și care este în prima linie pentru renegocierea procesului de la Cartum. Deci dacă negociază mai bine cu țările de unde provin acești oameni, uh, dar preferă să negocieze cu dictatorii. Pe păi atunci nu știu încotro ne îndreptăm și care sunt referințele. Avem o întrebare precisă pentru Frank, pentru că el ne-a dat niște cifre în ce privește uh, sentimentele evreilor apropo de uh, um, tendințele antisemite din ultima vreme, mai multe intervenții și inclusiv a dumneavoastră, domnule Catani, ați vorbit despre faptul că și uh, tendințele islamofobe sunt uh, crescânde. Aș vrea să știu dacă ați făcut uh, uh, acest studiu, cum spuneam, și în ceea ce privește pe musulman, nu numai în ceea ce privește pe evrei, pentru că mai ales în Franța situația este foarte îngrijorătoare. Mulțumesc! Mulțumesc, Maita! domnule președinte. Foarte pe scurt. Mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor celor care au intervenit pentru că intervențiile, într-adevăr, pe noi ne ajută pentru a ținti uh, subiectul în dezbaterea noastră și clar că subiectul acesta al islamofobiei a fost evocat recent în plenul Parlamentului și am putut uh, auzi diferite discursuri de ură din partea diferiților deputați europeni. Așa că noi trebuie să facem în așa fel încât să putem preîntâmpina un astfel de comportament pre, uh, discriminatoriu. Însă pentru asta și noi, în propriul nostru Parlament, ar trebui să atragem atenția asupra faptului că există astfel de discursuri care duc la o stigmatizare sporită. Thank you very much and thank you for being so succinct. Mulțumesc și mulțumesc pentru această intervenție foarte succintă și acum Juan Fernando. Da, mulțumesc domnule președinte. Foarte pe scurt, foarte pe scurt pentru că exact asta vreau să spun și de altfel un orator s-a și referit la asta. Uh, noi aveam un reprezentant la serviciul juridic care a subliniat încă o dată antisemitismul și pe bună dreptate și vreau să subliniez că procesul de luare de decizie este foarte important la nivel politic. Nu doar să denunți, să, să um, atragi atenția asupra problemelor, să tragi învățăminte din trecut și uh, să atrage atenția asupra celor care, de fapt, încearcă să uh, plece din Europa și să meargă înspre Israel sau în alte părți pentru a găsi siguranță și securitate. E bine, uh, Ideea este că trebuie să avem noi politici uh, și nu politici așa cum le-am desfășurat până în prezent, până în, le-am desfășurat până în prezent. Uh, ideea fiind să atragem atenția asupra acestui fenomen al antisemitismului. Însă, am o întrebare foarte pe scurt față de domnul Gratteri. Eh, eh, la eh, problematica del Mediterraneo a qualcosa a che vedere con la problematica din Marea Mediterană are ceva de a face cu caracterul mai dur sau mai, mai exigent a legislației spaniole, ați spus dumneavoastră, dar poate și are ceva de a face și cu faptul că uh, dumneavoastră n-ați putut să împiedicați uh, fenomenul de la bun început, pentru că n-ați putut controla situația din Libia, ceea ce nu a fost și cazul Spaniei cu Marocul. Uh, și știți că în istoria foarte recentă uh, și toate crizele uh, Thank you, Juan, for... Uh, Președintele, mulțumesc foarte mult pentru concizie și ultima intervenție din partea deputaților doamna Spinelli, care a fost aici încă de la bun începutul acestei audieri și vă rog, aveți cuvântul. Grazie, Grazie președinte. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare pentru doamna Ivankovic Tamamovic, care îi mulțumesc din suflet pentru munca pe care a făcut. Întrebarea mea este următoarea. Cred că deseori este greu să afirmăm drepturile. Stefano Rodotachi, un jurist italian, vorbește despre dreptul de a avea drepturi. Și revin la un răspuns care a fost dat de domnul comisar Katainen. La o întrebare din partea deputaților Elen în ce privește efectele autorității asupra drepturilor și asupra Cartei Drepturilor Fundamentale, drept, asupra drepturilor garantate de cartă, răspunsul Comisiei Europene a fost că Carta și dreptul european nu se aplică în cazul politicii troicii, deoarece memorandumul Trocii este un acord bilateral între statul uh, datornic și creditorii săi. După părerea mea, acesta este dreptul încălcarea dreptului fundamental, încălcarea dreptului de a avea drepturi. Mulțumesc. Okay, we have to, I have to say to our... Președintele, da, Așa cum spuneam Adina, trebuie să fim foarte disciplinați pentru că interpreții vor, ne vor părăsi la un moment dat, așa că vă rog să răspundeți la acele întrebări specifice dacă aveți un răspuns. Dacă nu, atunci uh, puteți trimite și în scris. Deci doar întrebări specifice ce v-au fost adresate în mod țintit. Deci vreți să răspundeți la întrebarea doamnei Spinelli foarte pe scurt, 30 de secunde, nu mai mult. Thank you very much for this Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare, aș spune interesantă și controversată. Ca și avocat aș spune că aș da un pas înapoi și m-aș uita la hotărârile care există deja din partea CEDO, din partea CEJ, Uh, și m-aș mulțumi cu această, aceste prime interpretări. Domnul președinte, domnul Catani, vă rog, dacă aveți eventual un răspuns la o întrebare specifică. Just make a very, very small... Vreau doar să fac o scurtă glumă la final. Domnule președinte, eu am un prieten și prietenul meu este un om de culoare, este evreu, este orb și este homosexual și vă rog să vă gândiți la el. Da, aveți voie să faceți o astfel de glumă. Bun, spune domnul președinte. Acum problema este că într-adevăr ne-am epuizat acum timpul și nu mai avem timp de nimic altceva, nici de glume. Așa că, dragi colegi, acum protocolul cere din partea noastră să avem câteva minute acordate la final doamnei raportor Uh, la finalul acestei audieri. Așa că aș vrea să o întreb pe doamna Ferrara dacă are ceva de adăugat. Eu, în orice caz, mi-am epuizat timpul. I think, I think we need to, we, need, we now need to, we're really hopelessly run out of time now. So I, I want to, even Laura is going to have to... Și cred că și Laura, până la urmă, o să trebuiască să vorbească doar două minute și știu că de multe ori italienii au nevo- doresc să vorbească mai mult, dar sper că două minute vor fi destul. Insist devo, devo assolutamente. Minute, eh, sì, come, ita- com, come italiano non posso permettere. Ca și italian, eu nu pot să accept să se afirme anumite lucruri. Dumneavoastră nu puteți să vă despre mine ca și cum ar fi cineva de la dreapta. Eu nu, e o problemă de dreapta sau de sinis sau de, de de stânga. E vorba despre faptul că acești nefericiți uh, ne dau mai degrabă ei lecții în ce privește ospitalitatea și sensibilitatea. Italia nu vrea bani. Italia vrea ca toate statele membre să suporte cheltuielile și consecințele a ceea ce se întâmplă în Marea Mediterană. Numai asta înseamnă că suntem în Europa. Da. Fine, okay, but... Bun, a vorbit fiecare, foarte bine. Uitați ce președinte dur și strict sunt eu. Acum, vreau să spun, înainte de a uita, că vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru că e clar că e foarte greu să organizez o astfel de audiere pe drepturi fundamentale, dar cred că astăzi am reușit să cizelăm poziția noastră și felul în care va trebui să abordăm pe viitor procesul acesta al drepturilor omului pe viit- în Uniunea Europeană. Trebuie să vedem și legăturile cu Consiliul Europei, s-au spus acest lucru, cu diferitele curți de justiție, putem întări această cooperare și aș vrea ca aceste subiecte să ne permită pe viitor să calibrăm un răspuns cât mai adaptat în raportul nostru și se trebuie să discutăm evident și cu părțile interesate, cum ar fi ONG-urile. Deci e clar că s-au făcut progrese astăzi și vreau să mulțumesc tuturor raportor, doamnei raportor și membrilor pentru intervenții și pentru întrebări. Uh, audierile reprezintă o astfel de ocazie în care putem avansa. Și vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Și iată că acum am să dau cuvântul doamnei raportor pentru concluzii. Eh, sarò brevissima. Mulțumesc, am să fiu foarte succintă. Vreau să mulțumesc tuturor uh, eh, invitațiilor care au luat cuvântul astăzi. Mulțumim pentru contribuțiile lor deosebit de importante, prețioase. Voi ține cont de toate acestea în raport. Mulțumesc colegilor care au rămas până la sfârșitul audierei, mulțumesc și raportorilor din umbră care au rămas în sală până la sfârșit și ne-au oferit contribuția lor ca știind că este o dezbatere foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Subiecte foarte importante, nenumărate, de la integrarea socială până la lupta împotriva prejudecăților, protejarea minorităților și mai ales despre mecanismul instituțional pe care trebuie să-l adoptăm pentru ca Uniunea Europeană să nu fie doar uh, o garanție a protejării drepturilor fundamentale, ci să aibă și un rol diferit, un rol proactiv, un rol de promotor a protejării drepturilor omului. Și lucrul cel mai important, așa cum a sugerat și domnul comisar Timmermans, este să instaurăm un adevărat dialog, mai ales cu societatea civilă și apoi și cu guvernele statelor membre. Consiliul poate să facă mult mai mult, trebuie să facă mai mult decât a făcut până în prezent, deoarece este clar că e, trebuie să avem un sistem de monitorizare constant. Pentru ca în următorii ani să nu mai discutăm despre încălcarea drepturilor fundamentale în interiorul statelor membre. Mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru contribuții. Thank you very much, Laura, but especially thank you to our... Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au rămas pe la sfârșitul audierii pe acest subiect foarte important pentru comisia noastră. Vă mulțumesc. O seară plăcută. Grazie.